Bine, allora, iniziamo su... Bună dimineața! Să începem uh, reuniunea. Uh, iată, a sosit uh, colega Merchis, raportoare pentru protecția sănătății substanțele radio radioactive din apa destinată consumului uman. Vă rog, doamna Merchis, aveți cuvântul. Thank you, uh, thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc pentru răbdare m-ați așteptat uh, să deschid eu reuniunea de astăzi. Practic, uh, în legătură cu această propunere, îmi exprim regretul că Comisia Europeană dorește să aduc aceste reguli în competența tratatului Euratom și noi știm că dacă facem așa ceva înseamnă că uh, aceste aspecte nu vor, nu vor mai fi monitorizate și controlate de Parlamentul European și vom avea noi un rol foarte limitat în luarea de decizii. Deci nu va exista o supraveghere democratică și e foarte important. Sănătatea publică privește pe toți cetățenii, deci și pe noi, pentru că noi îi reprezentăm pe cetățeni. Îi reprezentăm pe toți cetățenii europeni și trebuie să ne îngrijim de sănătatea lor. De aceea aș dori să solicit comisiei să dea atenția cuvenită avizului nostru atunci când va revizui directiva. În ce privește punerea în aplicare, mă preocupă pentru că, mă rog, există directiva privitoare la apa potabilă, dar nu este complet uh, pusă în aplicare și sper că și acest aspect va fi luat în serios de Comisia Europeană. Și apoi sunt multe de spus despre apă, de altfel sunt și multe reglementări, multe regulamente. Acum cu directiva privind apa potabilă, eu cred că dacă acolo se, dacă se includ <clears throat> prevederile uh, legate la substanțele radioactive sub umbrela Euratom, uh, atunci uh, lucrurile se vor înrăutăți. Noi dorim uh, cu toții simplificare și mai multă transparență și de aceea Comisia Europeană ar trebui să se asigure de conformitatea măsurilor cu aceste directive cu cele incluse în directiva privind apa potabilă și alte legislații și uh, protecția apei împotriva contaminării radioactive. Și e important să includem apa utilizând industria alimentară. E multă apă utilizată în alimente și Comisia Europeană a, comis, a inclus radonul ca printre parametrii valorici și apa îmbuteliată ca sursă. În ce vrește consumatorii, statele membre trebuie să ia măsuri ca să se asigure că consumatorii să fie pe deplin informați privind la calitatea apei destinate consumului. În, consecință, în consecință, statele membre trebuie să includă informații privind substanțele radioactive din aceste tipuri de apă, atât în rapoartelor trienale referitoare la apa destinată consumului uman, cât și în cele referitoare la siguranța nucleară. În cazul în care statele membre nu respectă dispozițiile prezente directive, ele vor trebui să ia măsuri fără întârziere pentru a restabili calitatea apei și pentru a reduce eventuale riscuri la adresa sănătății publice. În încheiere, Cred că e necesară revizuirea și cel, pu- cel puțin dată la 5 ani trebuie să se revizuiască și anexele de către Comisie în lumina ultimelor progrese științifice și tehnice. Acum aștept cu interes răspunsul Comisiei Europene pentru a vedea uh, modul în care noi, reprezentanții poporului, putem să ne implicăm mai mult în, uh, în punerea aplicarea acestei directive pentru a apăra sănătatea cetățenilor europeni. Grazie. La parola Mulțumesc. Domn Brezin are cuvântul. Eh, děkuji vám, paní předsedající, za slovo. Eh, já bych... Mulțumesc, eh, doamnă președinte. Privitor la acest raport, apreciez foarte mult energia de care dă dovadă doamna raportoare se reflectă această energie în text. Pe de altă parte, consider că multe din propunerile ei poate sunt redundante. Cred că poate textul original, până la urmă, va aduce la aceleași rezultate, chiar și fără modificări. Însă, totuși susțin unele elemente din propunerea ei. Eu aș face următoarea recomandare. La amendamentul numărul 7, la articolul 2, uh, este o, conține o propunere bună și o susțin și e bine să avem uh, definiții care acum lipsesc. În schimb, n-aș susține amendamentul numărul 9, cred eu că este redundant. Poate, chiar poate induce în eroare formularea sa. La fel uh, și cu amendamentul 11. Cred că este greșit să amestecăm documente cu temeri juridice diferite. Însă, pe fond, Punerea în aplicare a, a unei asemenea propuneri este foarte importantă și probabil că se va putea face ușor, însă vă voi înainta amendamentele și vom uh, avea sigur o discuție constructivă. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Hall, acum. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Salut cuvintele raportoarei cu privire la acest subiect și sprijin ceea ce spune. Sunt de acord că este regretabil faptul că ceva atât de important pentru sănătatea umană ar urma să se regăsească sub tratatul Euratom și deci să nu fie supus cu o decizie. Mi se pare chiar nesatisfăcător, având în vedere măsura în care această directivă are un efect direct asupra sănătății cetățenilor pe care îi reprezentăm. Cred că este foarte important să fim coerenți cu privire la asta și consecvenți și de asemenea să existe o implementare uniformă în statele membre. Și sper că Comisia va fi mai riguroasă și mai strictă uh, în a se asigura că statele membre, într-adevăr, aplică măsurile și directiva referitoare la apa destinată consumului. Sunt de acord cu raportoarea că apa uh, utilizată în industria alimentară trebuie să fie adusă în domeniul aplicare al acestei directive. Contaminarea radioactivă este foarte directivă, foarte diferită de alte tipuri de contaminări, cum ar fi uh, contaminări cu bacterii, salmonela și așa mai departe. Majoritatea acestui tip de contaminare poate fi distrus prin căldură, prin procesarea alimentelor, însă radioactivitatea nu poate fi distrusă prin gătire, prin fierbere. Uh, Uh, va rămâne, radioactivitatea va rămâne, oricare ar fi uh, procesarea alimentelor uh, respective. De aceea este important ca apa utilizată pentru procesarea alimentelor să fie de aceeași calitate foarte înaltă. De asemenea, este important ca directiva să ia în considerare nu numai expunerea pe termen lung, ci și expunerea nu numai expunerea pe termen scurt, ci și expunerea pe termen lung, pentru că expunerea repetată pe termen lung poate duce la acumulare și la uh, rate foarte ridicate de expunere. Aș dori, de asemenea, să se, să, ca formularea cu privire la informarea publică să fie mult mai uh, puternică. Nu există, Comisia nu menționează foarte mult transparența. Uh, și mie mi se pare că ea este foarte importantă în, în perspectiva încrederii publicului în uh, calitatea apei pe care o beau și cât de sigură este ea. Și asta include radioactivitatea. Prevederile cu privire la lipsa conformității ar trebui să fie mai dure aș vrea să fie o condiție, o, o, o cerință că momen, ca în momentul în care există o contaminare, statele membre trebuie să se asigure că există surse alternative uh, un, imediat, în mod urgent. Nu se poate ca statele membre numai să ia notă că apa este contaminată, trebuie să se și facă ceva în privința asta. În concluzie, aș repeta sprijin direcția uh, comentariilor raportoare și sper că putem îmbunătăți acest document. Și cred că ar trebui să insistăm asupra faptului că este un subiect foarte important pentru sănătatea publică, nu este pur și simplu o cerință tehnică a Euratom. Și este regretabil că nu avem uh, codecizie pe acest dosar. Mulțumesc! Grazie. parola al Jansen. Mulțumesc. Are cuvântul? Nu, se pare că nimeni nu mai dorește să ia cuvântul. Atunci are cuvântul reprezentantul sau reprezentanta Comisiei. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu mă ocup de energia nucleară la DG Energy și, în primul rând, dați-mi voie să mă exprim aprecierea față de munca raportoarei și față de cea depusă de deputați care, deputații care și-au exprimat părerile cu privire la acest document. Uh, opinii pozitive, în punctul meu de vedere, aceste directive trebuie să fie adoptată pentru că este în așteptare de mult. Este sub tratatul Euratom pentru că noi credem că este temeiul juridic potrivit. Suntem conștienți de implică, implicațiile pentru asta, dar este clar că în discuțiile noastre cu Consiliu vom lua în considerare amendamentele propuse de către Parlament. În general, cred că toate amendamentele propuse de doamna raportor sunt în spiritul propunerii comisiei, consolidarea unora dintre considerente și unora dintre cerințe trebuie să fie analizată cu atenție pentru a vedea dacă uh, formularea este potrivită cu scopul și cu obiectivele noastre. Noi am încercat să utilizăm aceleași formulări ca în directiva din 1998 pentru a evita confuziile referitoare la implicațiile acestor cerințe. Salut amendamentele propuse cu privire la menționarea apei utilizate în industria alimentară, la amendamentele 4 și 8, nu este o contradicție față de textul nostru, pentru că noi în articolul 2 ne-am, ne-am referit deja la toate definițiile și derogările din directiva din 1998 și asta incluze, include definiția apei pentru destinate consumului uman și la articolul 7d avem locurile de uh, prelevare de probe uh, când este vorba de apă destinată industriei alimentare, dar este Uh, mai bine să fim expliciți, clar și poate ar fi mai bine să includem o definiție. Clar, o definiție clară în acest text. Am câteva ezitări față de articolul 9, care, ca și la articolul 4.1, folosește fără niciun fel de substanță radioactivă cu un potențial de dauna uh, sănătății umane niciodată nu există ceva care să fie lipsit de radioactivitate. Deci uh, trebuie să fim precauți cu criteriile referitoare la apă aici. Aș avea unele ezitări de asemenea față de solicitările de a se lua măsuri imediate în cazul în care nu sunt respectate uh, Um, măsurile este în spiritul directivei, însă noi am încercat să uh, preluăm uh, parametrii indicatori din directiva din 98, care nu neapărat solicită conformitate dacă se demonstrează că nu este posibil dintr-un motiv sau altul din câte știți, este o daună la adresa sănătății pe termen lung, deci măsurile imediate nu sunt necesare de fiecare dată, dar este foarte clar că statele membre ar lua astfel de măsuri. Am observ, de asemenea observație, salutăm uh, cerințele referitoare la transparență și raportare regulată. În acest sens avem articolul 36 al tratatul Euratom. Avem și recomandarea Comisiei care se referă la apa destinată consumului. Deci avem temeiul jur juridic pentru solicitarea unor rapoarte uh, în mod regulat. Și putem chiar verifica instalațiile respective. Se face o referire și la directiva privitoare la securitatea nucleară din 2009. Cred că Uh, este o referire greșită, pentru că aceasta se referă numai la instalațiile nucleare, însă radioactivitatea naturală, dar și cea artificială au diferite origini. Însă, referința la articolul 36 și 35 din tratatul Euratom ar fi probabil mai binevenită. Vă mulțumesc, doamnă președinte! Mulțumesc, doamna raportor! Hai. Yes, uh, dear colleagues, thank Mulțumesc, stimați colegi. Vă mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră și mulțumesc uh, Comisiei Europene pentru comentarii. Cred că suntem într-o situație de diferență de opinii în anumite chestiuni. O să vedem dacă putem ajunge la un compromis sau pur și simplu uh, o să vedem în ce direcție ne îndreptăm cu un vot foarte clar. Mulțumesc doamnei Hall pentru susținerea manifestată privind direcția pe care am adoptat-o și pentru susținerea ideii că sănătatea omului trebuie să intre în domeniul de preocupare al Parlamentului, fie că e vorba de toate subiectele, așa cum sunt ele avute în vedere la Envi, sau dacă e vorba de siguranța nucleară. Am notat uh, comentariile făcute de Comisia Europeană. E clar că avem o diferență de opinii privind temeiul juridic. Eu cel puțin am exprimat o rugăminte de a unifica tot ceea ce se referă la apa potabilă ca să intre sub competența Parlamentului European și nu în, să nu fie de competența tratatului Euratom. Dumneavoastră vă mențineți poziția că aceea este baza juridică legală. Trebuie în primul rând să discutăm între noi și apoi o să revenim la dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea în care v-ați exprimat explicit în legătură cu industria alimentară și ați subliniat că e nevoie de mai multă transparență în această directivă. Am notat ezitările dumneavoastră privind includerea anumitor articole și ideea de a fi total lipsit de substanțe radioactive. Înțeleg ezitarea dumneavoastră, poate că vă gândiți cumva la sensul cuvântului free, fără de, lipsit de. Cred că trebuie să ne gândim puțin ce soluție găsim aici. Apoi, calitatea apei, în concluzie. Eu mențin poziția uh, și revenind la tratatul Euratom, uh, calitatea apei este evident uh, de competența tratatului de la Lisabon. Poate numai aspectele nucleare vă fac să alegeți Euratom, ce are, vă întreb, ce e mai important? Sănătatea omului? Pentru că e vorba de calitatea apei potabile? Sau aspectele nucleare? Pentru că eu cred că aici ce cântărește cel mai mult uh, ar trebui să ne arată direcția în care ne îndreptăm și, din punctul meu de vedere, sănătatea omului este aspectul cel mai important al acestei chestiuni. Vă mulțumesc foarte mult! Grazie la colega Merch. Mulțumim. Doamnă Merchis și doresc să vă reamintesc că amendamentele trebuie depuse până pe data de 11 septembrie la orele 12. Mulțumesc. Cu asta trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E raportul domnului Langen, atribuirea contractelor de concesiune. Vă domnule Langen. Mulțumesc, doamnă președinte. Discutăm un aviz al Comisiei ITRE la raportul colegului Juvan de la IMCO. Este vorba acolo despre o discuție care durează de 10 ani, iar acum Comisia a propus o directivă pentru acordarea concesiunilor ar fi trebuit să vină de mult, dar știm că o parte uh, din cei uh, pe care îi afectează o resping. Am studiat uh, documentul de lucru al domnului Juvin. Mi se pare că domnul Juvin este pe calea cea bună cu documentul său, însă există nevoia de a uh, schimba unele lucruri față de documentul pe care îl avem. În primul rând, când este vorba de importanța concesiunilor, Comisia spune că aproximativ 60% dintre toate parteneriatele public-private sunt contracte de concesiune. Iar noi pentru achizițiile publice, de cele mai diferite tipuri, de la servicii până la construcție, avem uh, condiții foarte clare uh, Uh, de achiziții publice, de licitație, care sunt criteriile la nivel uh, european și așa mai departe. La concesii nu este cazul. Uh, Comisia propune o procedură pe două etape. În primul rând să existe o um, obligație generală de licitație la concesii uh, peste 5 milioane și mai mult iar asta uh, corespunde domeniului uh, construcțiilor, industriei construcțiilor. Și pentru uh, servicii între 3,5 și 5, între 2,5 și 5, uh, trebuie să existe o notificare. În uh, raportul, în avizul meu din 28 iunie, am eliminat această separare, această diferență și am redus pragul pentru concesiunile de servicii la 2,5 și deci am eliminat uh, nevoia de notificare uh, separată. Este unul dintre amendamente pentru că sunt de părere că uh, ar trebui să existe și aici o obligativitate de licitație și în domeniul serviciilor. De asemenea, statele membre uh, și la concesiuni mai mari, entitățile contractante uh, consideră că nu au niciun fel de obligație față de uh, Europa. Din, uh, din landul meu, Rheinland-Pfalz, am văzut exemple de concesiuni oferite uh, la Nürbur- în, în apropierea Nürburgring sau o parte din, uh, din circuit care a fost uh, dată în concesiune pentru că se considera și pentru că nu existau prevedere europene în acest sens. Am prevăzut de asemenea ca în viitor principiile acordului care au fost uh, confirmate și de către Curtea Europeană de Justiție trebuie să fie valabile și când nu se atung, ating pragurile. Uh, entitățile contractante care nu sunt uh, um, uh, afectate de acest uh, document sunt totuși uh, obligate să respecte prevederile referitoare la nediscriminare și așa mai departe. Este o, o lipsă de până acum și sper că va fi preluată. În al treilea rând, uh, în total am depus 55 de amendamente, nu am să vi le număr pe toate, dar uh, am, uh, vor, am vorbit și despre precizarea uh, definițiilor. Comisia a prevăzut că poate să elimine o uh, procedură de licitație pentru că prețul depășește uh, bugetul entității contractante. Deci, entitatea contractantă publică poate să stabilească în mod aleator o valoare și să vadă dacă acceptă sau nu un, uh, uh, un participant la licitație. Uh, și este o posibilitate de manipulare aici. Eu cred că poate fi trebuie să poată fi posibilă să poată să fie acces, posibil accesul tuturor. Eu am inclus 20% astfel încât să nu poată fi eliminat oricine. Invers, poate să fie eliminat dacă oferta a fost găsită ca fiind uh, prea sau mod uh, ciudat de uh, redusă când este vorba de mai mult de 20% uh, um, cu mai mult de 20% mai puțin decât media Uh, decât media ofertelor. Un punct controversat în dezbatere am înțeles, este introducerea uh, costurilor referitoare la ciclul de viață. Comisia a propus în domeniul uh, CO2 ca întregul cost al ciclului de viață să fie luat în considerare la uh, calcularea valor, valorii concesiunii, inclusiv costurile de producție precum și alte costuri pentru combaterea schimbărilor climatice, o formulare foarte neclară. Am eliminat asta, costurile pentru schimbările climatice și costurile de producție. Nu au nimic de a face cu asta. Cum poate să știe cineva care are o, conces o concesiune sau niște produse finale, cum poate să știe uh, ce s-a întâmplat cu produsul său până atunci? Este foarte dificil. Apoi, în ceea ce privește uh, întreprinderile publice și relațiile sale, așa numitele uh, afaceri in-house, în interiorul instituției, în interiorul întreprinderii. Uh, eu spun că acest tip de tranzacții trebuie să fie reduse la un nivel normal, uh, nu trebuie să fie interzise, dar uh, trebuie să existe prevederi în cazul în care, de exemplu, în trecut 80% dintre tranzacții se făceau în interior. Și, de asemenea, din uh, uh, hotărârea Altmark a Curții de Justiție din 2006 am introdus un prag întreprinderi uh, care pot participa cu 10% participații private la Altmark, în Saxonia-Anhalt, partea privată, participația privată era de 5% și Curtea de Justiție a decis, după o reclamație a unui concurent, că nu este un astfel, de, nu este o întreprindere publică, că de fapt mai mult de uh, 0% participație privată este suficient pentru a spune că uh, Uh, nu este vorba de o întreprindere publică. Eu propun să se stabilească pragul la 10%. Apoi, ce aborda, abordare avem față de respectarea normelor europene? Este foarte clar că uh, participanții la licitații care nu respectă legislația trebuie să poată fi ex excluși uh, de la aceste licitații. Însă ne întrebăm în ce măsură trebuie să folosim achizițiile publice pentru a interveni în contractele colective de muncă sau nu. Eu consider că nu este cazul și cred că entitățile contractante trebuie să poată avea posibilitatea să elimine um, să elimine uh, participanți la licitație care sunt cunoscuți pentru uh, uh, încălcări uh, abuzi în domeniul dreptului muncii, dreptului social sau al mediului. Așadar, cam acestea sunt cele 55 de amendamente. Raportul ar trebui să fie pe cale să fie tradus, poate că vă iese deja la dispoziție, nu l-am văzut. Eu am respectat termenul uh, de predare 20 iunie, iar propunerea este acum ca colegii până în 11 septembrie să aibă timp pentru amendamente. Comisia principală la IMCO uh, are programul după, deci noi uh, în liniște vom putea să ne gândim la acest aviz. Și mai există un aspect dreptul fiecarei entități contractante de a face totul singur. Dacă este uh, operat în regie, poate să facă totul singur. Însă, în cazul în care există o participare privată, atunci trebuie să respecte dreptul um, de achiziții publice european dacă valoarea este peste 2,5 milioane de euro. În aceste condiții, Um, orice entitate contractantă are libertatea totală, nu trebuie să implice un partener privat, însă dacă o face trebuie să respecte aceste reguli, trebuie să poată uh, avea o, și să asigură o procedură care să fie uh, sigură și uh, care să poată fi apărată în instanță. Vă mulțumim. Dau cuvântul doamnei Merchis. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, uh, stimate coleg, pentru prezentarea foarte cuprinzătoare. Cred că există o bază comună de la care putem pleca, pentru că sunt, uh, vă împărtășesc uh, scopul de a elimina o mare parte din birocrație și de a face lucrurile cât mai simple cu putință am văzut uh, ceva ce voi studia cu multă atenție și anume nebunia dioxidului de carbon la nivelul Uniunii Europene. Și fără îndoială o să încercăm să dezbatem această chestiune și să vedem cât de put departe putem merge și să vedem dacă putem menține poziții diferite. Cât privește conținutul acestei directive, cred că este momentul să există o directivă. Nu sunt dintre cei care se opun totalmente ideii de directivă. Cred că e momentul să avem un cadru uniform juridic pentru concesiuni dincolo de anumite valori, concesiunile pot afecta uh, piața internă și atunci trebuie să fie supuse legislației. Comisia încearcă să clarifice cerințele legale, dar Aici avem o bază comună, deși avem o bază comună, e nevoie de flexibilitate. Propunerea Comisiei trebuie să definească foarte clar domeniul concesiilor dar uh, aici sunt greșelile pe care le face de obicei Parlamentul European. Noi intrăm în prea multe uh, detalii apropo de modul în care se face și nu apropo de rezultatele pe care vrem să le obținem. Deci eu aș dori să delimităm foarte clar rezultatul, scopul foarte bine și nu neapărat procedura. Trebuie să ne asigurăm că nu procedura este foarte detaliată, foarte complexă și cu foarte multe obstacole birocratice. Autoritățile regi- regionale au aceeași problemă în ce privește achizițiile publice, deci directiva aceasta ar trebui să se concentreze pe chestiunile importante, să existe libertatea de a crea anumite politici, dar trebuie să existe certitudine juridică. Cum se publică un contract? unde anume, care este cadrul, calendarul folosit. Există de asemenea o remarcă importantă legată de acest uh, raport pentru aviz. Mă îndoiesc de valoarea reducerii uh, valorilor concesiilor de la 5 milioane la 2,5 milioane. Care va fi efectul? Impactul unei concesiuni asupra pieței interne depinde de valoarea sa. Este o politică care trebuie să fie prietenoasă față de IMM-uri și vorbim acum mult despre IMM-uri, ceea ce e foarte corect. Și dacă pragul este înalt, atunci există mm, mai mult loc uh, să se încheie concesiuni fără mm, licitație și ar fi uh, mult mai bine pentru IMM-uri deci mențin ideea de 5 milioane, ceea ce ar fi foarte important. Iar acum încă o chestiune, verificarea propunerii actuale, unde există, nu există suficientă flexibilitate pentru ca autoritățile publice să stabilească cerințele pe care le consideră importante. Cred că există posibilitatea să modificăm o parte din concesiune. Comisia spune că doar 5% poate fi modificat. Trebuie să vedem dacă există suficientă marjă de flexibilitate. Deci, cuvântul de ordine, după părerea mea, este flexibilitatea. Mulțumesc. Grazie. Se nu ci sono... Mulțumesc. Dacă nimeni nu mai dorește să ia cuvântul și se pare că nu, atunci are cuvântul reprezentantul sau reprezentanta comisiei. Dacă e cineva în sală. Domnul Luizon, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumim pentru comisie, dată pentru, pentru că ne susțineți și susțineți propunerea noastră. Nu voi intra acum în detaliu analizând toate chestiunile care s-au discutat aici, dar ă, totuși am câteva aspecte pe care vreau să le menționez. În ce privește pragurile, da, da, am uh, luat notă de deci ce a spus domnul raportor și îi mulțumesc. Însă, da, sunt mai degrabă cu, de acord că ideea de a avea același prag la un nivel mai mare ar trebui uh, menținută pentru a ține cont de costul rezonabil cu povara administrativă suplimentară pentru to- toate părțile, dar, pentru toți participanții, dar mai ales pentru IMM-uri. E important și sigur, ideea e de a avea uh, certitudine juridică și de a avea o singură valoare pentru toți și astfel de a avea și simplificare. dacă am, fi, am avea valori diferite, ar semna Ar însemna, deci, că nu ă, toți ar ă, juca după aceleași reguli și se mai poate produce fenomenul prin care se încearcă tratarea achizițiilor publice drept concesiuni ă, sub, sub valoare de 5 milioane Și atunci, uh, asemenea cadru nu trebuie să intre în scopul directivei. În afară de praguri, uh, mă refer și la sfera de aplicare, mă doresc să mă refer și la, uh, practic, definiția concesiunilor. Și noi acceptăm că trebuie îmbunătățită, trebuie clarificată și deja încercăm să o facem. În ce privește ce alte puncte menționate aici, de exemplu, motive de, eh, suplimentare de eh, excludere, în cont de eh, dreptul muncii, aspecte legate de mediu sau altele, modificarea concesiunilor. și chestiunea participării private, care trebuie să fie acceptată cu acel procent de sunt uh, chestiuni deja, care au fost deja discutate în contextul reformei uh, generale a achizițiilor publice. Și bun, uh, cum, în modul în care va, se va finaliza ea, va, se va reflecta și asupra acestei propuneri. În încheiere mai spun că suntem convinși că mm, Comisia sau vă rog să fiți convinși că avizul Comisiei noastre, ca și al tuturor uh, celorlalte comisii parlamentare, va fi analizat cum se cuvine, se va ține cont de opinia dumneavoastră, astfel încât uh, să avem un text uh, care să poată fi acceptat de toate părțile. Mulțumesc! dire Mulțumesc, vreau și eu să spun un lucru, spune președinta. S-a mai întâmplat și ieri și văd că se întâmplă și astăzi. Un coleg care acum îi voi da totuși cuvântul pentru un minut, dar a cerut cuvântul după intervenția comisiei și nu e corect. Înseamnă că nu se respectă regulile, dar vreau să vă reamintesc pe viitor. Îi spun colegului Melin, Enem, pardon, că trebuie să intervine pentru un minut, dar poate trebuie să ne obișnuim să respectăm și regulile, adică după că totdeauna vine în ultimul rând intervenția comisiei. Uh, că altfel încurcăm regulile și nu mai putem lucra așa cum se cuvine. Dar vă rog, domnul Enea are cuvântul. Da, mulțumesc. În, în legătură cu excluziunile pentru nerespectarea dreptului uh, muncii și dreptului social și dreptului mediului, e foarte important. Dar cred că trebuie să adăugăm și subcontractanții. Pentru că treaba murdară adesea e făcută de subcontractanți și aceștia nu, uh, și, uh, mă rog, contractantul principal nu e niciodată condamnat. Președinta, mulțumesc uh, domnului Enan. Și acum rap- uh, raportorul. Aș dori să mulțumesc pentru discuție. Am explicat mai o parte dintre amendamente, pentru că le puteți citi în scris. Am depus amendamente și cu privire la... Um, la la subcontractanți. Uh, am uh, propus o sumă uh, modificată între 2,5 și 5 milioane o obligație conform articolor 27-28 de notificare. Deci, ori eliminăm obligația de notificare și schimbăm valorilor, păstrăm valorile și păstrăm notificarea. Sunt de dis dispus să discutăm aici. Uh, sunt de acord că trebuie să fie o mărime uh, care să poată fi tratată și, în general, cred că și eu și dumneavoastră avem ambiția ca ceea ce uh, decidem să fie important pentru comisia de competentă pe fond. Nu să fie pur și simplu niște mici aspecte tehnice. Vă mulțumesc și aștept cu interes uh, amendamentele noastre în septembrie. Raporter, alora, cum e già stato ricordato... Mulțumim, domnule raportor. După cum s-a spus deja, termenul este 11 septembrie la amiaz, termenul pentru uh, depunerea amendamentelor. Întrerupem 3 minute și apoi la 10 începem votul. Minute.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 Bene, possiamo iniziare. Haideți să începem, dragi colegi. Chiam un attimo che tutte le persone... Sau totuși, haideți să mai așteptăm să ia loc toată lumea. Allora, passiamo ai voti. Bun, haideți să trecem la vot primul rând, avem uh, raportul uh, domnului Turmes, eficiența energetică. Bun. Și supun la vot textul în ansamblu sau cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum uh, vot electronic, votul final. Am deschis votul. Uh, am închis votul. Bun, a votat toată lumea. începem pentru că au fost probleme tehnice, n-a avut toată lumea cartela pregătită, deci uh, votăm din nou. S-a deschis votul electronic. Votul s-a închis. Mm. 42 de voturi pentru. 42 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și două abțineri. Spun votul pentru rezoluția legislativă. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Practic același rezultat, 42 pentru, niciunul împotrivă, două abțineri. Deci se adoptă felicitări raportului. și tuturor membrilor comisiei. Allora, passiamo al punto successivo all'ordine del giorno. Per quanto... Bun, trecem la punctul următor. E vorba de propunerea de reglementare Erasmus pentru toți. Amendamentul 47. Cine este pentru? Împotriva obținere se adoptă. Amendamentul 48. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 49 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 50 pentru împotriva abțineri se adoptă. 51 pentru împotriva abțineri se adoptă. 52 pentru împotriva abțineri uh, cred că se adoptă, dar verificăm. Verificăm. Bun, vă rog, s-a deschis votul. S-a închis votul 30 pentru, 16 împotrivă, deci 52 se adoptă. Bun. Acum 53 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Acum amendamentul 55 și amendamentul 3 împreună sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 56 pentru împotriva țineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru împotriva țineri se adoptă. Amendamentul 57 pentru împotriva țineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru împotriva țineri se adoptă. Amendamentul 58 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 61 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 62 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 63 pentru. Împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 8 pentru. Împotriva abțineri. Cred că se respinge, dar verificăm. La amendamentul 8 s-a deschis votul electronic. Se respinge. Da, da, este, a fost egalitate de la 23 la 23, au dreptate să verificăm, da, se respinge. Bun, compromisul 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 65 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 3 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 66 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 11 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 70 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 71 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 72 cu amendament oral pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 73 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 74 cu amendament oral pentru, împotriva obțineri se adoptă. Amendamentul 75 pentru, împotriva obțineri se adoptă. Amendamentul 76 pentru, împotriva obțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotriva obțineri se adoptă. Amendamentul 78 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 79 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se respinge, dar verificăm. Vă rog, votați la amendamentul 79. Nu, nu. Nu, 15, spune președinta. Amendamentul 15, vă rog. S-a închis votul. Da, se respinge cu 27 de voturi împotrivă la 19. Bun, amendamentul 80, cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 81 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 82 pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă 83. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Nu. Haideți să verificăm la 83. Vă rog, am deschis votul. Se închide? Nu, da, Nibler vrea să ia cuvântul. Ich habe leider meine Stimmkarte vergessen. Vreau să spun că din păcate mi-am uitat cartela de vot, dar sunt și eu pentru. Bun, se adoptă cu 25 la 22, mulțumesc. Bun, deci ăsta era Acum avem 84. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 86 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 87, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 88, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 89, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Da, nu, verificăm. Bine, dacă doriți, verificăm. Vă rog să votați. S-a închis votul. Bun, deci 18 pentru, 27 împotriva. Se respinge. Amendamentul 90, e pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 21 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 22 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 23 pentru, Împotrivă, abțineri, se respinge. Nu, verificăm. La 23. Vă rog, să votați. 23. Am închis votul. Da, se adoptă. Cu 25 la 20. Bun, amendamentul 91. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 24 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 92 cu amendament oral. Cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 25 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 26 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 27 pentru. Împotriva abțineri Cred că e respins, dar verificăm. Vă rog să votați. Votul s-a închis. Da, 23 la 23 plus doamna Nibler, deci se respinge. Se respinge. Dar oricum ar fi fost respins și la egalitate. Dar așa e mai sigur, da. Bun. Amendamentul 28 pentru. Nu, nu, spune președinta. Nu, 93. 93. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Acum 28. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 29. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 94. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 95 cu amendament oral. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 30. Cine pentru? Împotriva. Abțineri. Da, cred că a fost respins, dar uh, poate tot cu 23 ca mai înainte, dar verificăm. Vă rog să votați. S-a închis votul. Da, 26 pentru, 21 împotrivă. Deci se adoptă. S-a schimbat majoritatea aici. Amendamentul 31. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 32. Pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 33. Pentru? Împotrivă, abțineri, da, da, da, nu, trebuie să verificăm că nu e clar. 33. Vă rog să votați. <coughs> Am închis votul. Da, e ca din aur, 26 la 21, se adoptă. Amendamentul 96 pentru, împotrivă, Da, nu, nu, nu, e clar, verificăm. Da, deci 96. Da, ca... Nu, ăsta este respins. 20 pentru 27 împotrivă. Respins. Deci 96 a fost respins. Și acum trecem la 97 cu amendament oral. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Da. Verificăm. Da, vă explic de ce. În continuu se schimbă modul de vot într-o anumită zonă a salei. Deci verificăm și deschid votul. Uh, am închis votul. Da, avem 25 pentru, 22 împotrivă, se adoptă. 98 acum, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Nu. Verificăm. Vă rog să votați. Nu, am uh, închis votul. Și se respinge. 24 la 24. Da. Egalitate cu votul doamnei Nibler. Deci se respinge. Bun. Amendatul 34 acum. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendatul 35. Pentru. Pentru. Împotrivă. Se uh, adoptă. Amendatul 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu. Cine este pentru? A, nu, verificăm, verificăm, n-am putut să-mi dau seama. La 36. Am închis votul. Da, 26 pentru, 20 împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 37. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Nu, verificăm. Bine, la 37. Vă rog să votați. Am închis votul. Da, 27 pentru, 21 împotrivă. Da, doamnă, v-a sosit uh, cartela, aveți? Foarte bine, bun. Deci 27 pentru, 20 împotrivă. Se adoptă. Bun. Amendamentul 1. cine pentru? Împotriva? abțineri, se adoptă. Amendamentul 38 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Nu, nu, se adoptă, spune uh, președinta. Cred eu, dar verificăm. Da, am închis votul. 27 pentru 21 împotrivă. Se adoptă. Treizeci nouă acum. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 40 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 41 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 42 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul final. Vot electronic, vă rog să votați. Am închis votul. Bun. 41 pentru, 4 împotrivă, 3 abțineri, 6 acitări raportoarei. Bun, am încheiat cu voturile și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Felicitări uh, raportorilor. Am la relazione Sabela. Trecem la raportul Țavela. Uh, perspectiva energetică 2050, un viitor în materie de energie. Vă rog, două minute de pauză pentru cine dorește să părăsească sala. prego. Complimenti, Turmes. <laughs> Ciao. Bene. La parola alla... Bun, deci are cuvântul doamna Țavela, vă rog. Dov'è la collega Zadela? Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, σε αυτή τη φάση της έκθεσης σε αυτή... Mulțumesc, doamnă președinte. Prono. Mulțumesc ai în această clipă și în acest moment, eh, nu cred că e bine să răpim eh, timpul colegilor. Deoarece, oricum, raportul, eh, proiectul de raport a fost trimis și a fost difuzat, a fost distribuit. Așadar mă voi limita la uh, a face niște comentarii în legătură cu o serie de amendamente care sper eu că vor fi depuse în numele nostru al tuturor. Mulțumesc secretariatului, colaboratorului meu, uh, Constantinos, uh, tuturor celor care m-au ajutat să elaborez raportul. Și uh, cam atât. Prefer să ascult ce au de spus colegii în legătură cu documentul meu. Mulțumesc! Intervenție fără microfon a președintei. I don't understand because you have not your micro. Nu înțeleg pentru că ați vorbit fără microfon. Se pare că e rândul meu, spune domnul Roel. Mulțumesc, domnul președinte, mulțumim, doamna Țavela, pentru acest raport. Cred că este o foarte bună bază pentru dezbatere și cred că este și o oportunitate să spunem mulțumesc Comisiei. Spre osebire de multe documente pe care le-am citit în ultimii ani, în sfârșit am senzația că am un document care este util față de tematica discutată și anume este vorba de încercarea de a prezenta diferite scenarii pe, baze, uh, pe baza unor fapte și să, ne, să ni se dea posibilitatea să decidem în ce direcție vrem să mergem. Nu pur și simplu să stabilim obiective după obiective și să supra-solicităm politica, oamenii și, și economia, ci pur și simplu să, să se creeze anumite scenarii. Va trebui să vedem dacă suntem de acord cu scenariile, dacă sunt complete, dacă mai trebuie detaliate, însă modul uh, de a aborda problema, modul de lucru mi se pare foarte bun și aș dori să mulțumesc pentru asta. De asemenea, raportul este foarte util pentru că face unele Uh, referiri cu priv- care sunt importante. Uh, competitivitatea, uh, securitatea provizionării sunt aspectele esențiale în domeniul energetic. Și cred că ar trebui să folosim această um, foaie de parcurs ca o oportunitate pentru a cădea poate de acord asupra unui obiectiv comun. Cred că în trecut problema era că uh, am pus uh, la același nivel, nivel diferite obiective, am uh, dedus din ele măsuri, dar care uneori se contraziceau, pentru că erau prea multe deodată și prea diferite. Va trebui să cădem de acord. Dacă suntem de acord, de exemplu, că uh, obiectivul cu privire la CO2 este obiectivul uh, central pe care vrem să-l atingem și apoi vedem în funcție de fiecare an ce fel de ținte trebuie să atingem. Dar și asta face parte din acest raport. Dacă facem asta, trebuie să fim sinceri și să spunem că nu există o singură cale, ci mai multe căi și instrumente. Și mă bucur că și în domeniul uh, tipurilor de energie acest raport este deschis și spune în primul rând, nu noi decidem în Europa, ci statele membre decid cu privire la ce fel de energie vor să folosească. Și în al doilea rând, dacă obiectivul CO2 este atât de important, trebuie să ne asigurăm că anumite tipuri de energie ajută mai mult sau mai puțin la atingerea acestui obiectiv. Sau, apoi, um, povara asupra oamenilor, a economiei, eficiența uh, implementării măsurilor este foarte importantă. Cred că mai ales acum, uh, într-un moment în care trebuie să ne gândim cum să sprijinim economia pentru ca să existe creștere economică, trebuie să luăm în considerare uh, efectele măsurilor pe care le luăm în domeniul energetic. Probabil că și în ceea ce privește potențialul energiilor regenerabile, va trebui într-o bună zi să răspundem la întrebarea cum obținem cât mai multe energii regenerabile cu cât mai puține costuri. Eu sunt sigur că, așa cum acționăm acum în statele membre, uh, nu Uh, este neapărat cea mai bună soluție, pentru că în unele state membre se cheltuie foarte mulți bani și nu se obține mare lucru. Acum câțiva ani, Comisia deja ne-a atras atenția asupra faptului că poate ar fi mai inteligent ca aspectele referitoare la uh, energiile regenerabile să fie discutate la nivel european. Trebuie să revenim la asta, însă toate aceste lucruri fac parte din această foaie de parcurs uh, pentru a vedea cu ce instrumente putem atinge obiectivele care sunt importante pentru noi. Și de aceea mi se pare o contribuție foarte utilă. Sunt foarte recunoscător, de asemenea, pentru faptul că se discută atât de deschis problema gazelor de șist. Bineînțeles că este ceva foarte dificil în realizare, în punerea în aplicare, însă dacă avem nevoie de această energie și dacă știm că nu vrem să fim dependenți de alții, trebuie să ne gândim dacă nu vrem și nu trebuie să exploatăm resursele de care, de dispun, de care dispunem, dacă nu există posibilitatea de a le exploata fără a avea impact, un impact asupra mediului care să fie inacceptabil. Ne uităm prea mult la care sunt, um, care sunt pericolele, dar nu și la care sunt oportunitățile. Poate că și uh, cărbunele um, ar trebui utilizat uh, Uh, atâta timp cât îl avem, însă dacă uh, dioxidul de carbon este obiectivul nostru principal, vom avea nevoie de captarea și stocarea carbonului. Deci va trebui să putem uh, arde cărbune, dar să și uh, poluăm cât mai puțin de pe urma acestui, acestei combustii. Deci trebuie să punem faptele uh, în centrul atenției, uh, să analizăm diferitele scenarii uh, și să fim realiști, pentru că treaba noastră nu este să facem ceea ce ne-ar plăcea să avem, ci să obținem cât mai repede ce este important pentru noi cu costuri cât mai puține. Mulțumesc doamnei Țavela pentru propunere și ne urez tuturor succes în cooperarea noastră. Mulțumesc! Bremt. Are cuvântul domnul Van Bremt. Doamna Van Bremt, mă scuzați. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să încep mulțumindu-i doamnei raportor pentru raport. E un raport foarte bine structurat și care conține elemente foarte importante. Pentru că ne dă o imagine generală a chestiunilor pe care trebuie să le abordăm aici. Uh, am un comentariu de natură generală și anume că sunt foarte multe în acest raport, dar nu foarte multe aspecte practice și eu cred că trebuie să ne concentrăm pe aspectele practice. Comisia ne-a pus în față o mulțime de scenarii, informații foarte importante, dar sunt multe dezavantaje pentru că uh, Parlamentul nu poate să ia o hotărâre. Nu noi facem, noi suntem cei care trebuie să facem alegerile, văd că nu le face comisia, noi trebuie să facem nu numai ce fac uh, statele membre, ci trebuie să dăm o imagine mare, trebuie să creăm cadrul general, trebuie să le spunem ce, unde să investească și ce să investească, ce tehnologii sunt de dorit în Uniunea Europeană în viitor sau nu iar uh, guvernele trebuie să susțină aceste alegeri tehnologice. Uh, și văd că sunt și scopuri mai practice, mai ambițioase. Vreau să vă arăt în uh, aliniatul 3 și să spune pe, pe bună dreptate, se face legătura între energie și alegerile pe care trebuie să le facem în următoarea perspectivă energetică cum putem ieși din criză și cum putem ne asigura că Europa este din nou durabilă și concurent, competitivă și va continua să fie acest la fel. Este important ca uh, scopurile identificate pentru 2020 trebuie verificate și trebuie să acționăm în sensul îndeplinirii lor și apoi să stabilim alte scopuri pentru mai târziu, 2030. Trebuie ca totul să fie foarte practic, trebuie să vedem care credem noi că ar trebui să fie țintele pentru 2030, reducerea emisiilor de dioxid de carbon, alte forme regenerabile de energie și eficiența energetică. Din punctul meu de vedere, cred că fără îndoiază că 2030, 2040, 2050 sunt uh, perspective pe care trebuie să le avem în vedere și țintele trebuie să fie de 30, 40. După părerea grupului meu, trebuie să avem ținte foarte ambițioase și ce a funcționat în trecut, ținta de 20-20-20, uh, sigur, a funcționat, era, exista. Și le-a făcut, a făcut uh, ca statele membre, uneori uh, chiar împotriva voinței lor, să investească în, în eficiența energetică și în uh, energia regenerabilă. Alineatele 5 și 6, foarte Raportul accentuează și rolul sectorului public. Guvernul trebuie să se implice și trebuie să, fie, să facă acest lucru în combinație cu o piață transparentă care funcționează bine. Sunt de acord, dar trebuie să facem un pas înainte. Guvernul, sectorul public trebuie să se coordoneze și să întreprindă acțiuni active atunci când piața nu-și face datoria. Aceasta este viziunea clară către care ne îndreptăm și cred că guvernul trebuie să întreprindă acțiuni și să susțină activ și uh, e foarte important să nu existe regrete. O parte importantă a acestei foi de parcurs se referă la investițiile energie, investițiile în eficiența energetică, investițiile în sursele regenerabile. Este foarte adevărat, dar trebuie lucrul acesta să fie foarte clar și să fie accentuată ideea că nu există opțiune în care să existe regrete. Deci trebuie să existe ținte foarte bine stabilită, dar în același timp trebuie să analizăm lucrurile mai în profunzime și să nu fim superficiali. Mai am încă trei puncte la care doresc să mă refer. În primul rând, energiile regenerabile. Nu analizăm proiecte mari neapărat, sigur, energie eoliană și așa mai departe, dar ne, trebuie să ne concentrăm pe eh, proiecte locale eh, și apoi eh, capturarea și depozitarea carbonului. Este o chestiune care trebuie discutată. Cred că această chestiune merită atenția noastră, dar trebuie să ne concentrăm așa cum trebuie, pentru că nu trebuie făcut uh, cu orice fel de tehnologie existentă. Trebuie să ajungem la un, con, la un consens uh, că avem nevoie de gaze pentru energiile regenerabile. Deocamdată mă voi opri aici, doamnă președintă, dar oricare ar fi subiectele, trebuie să ne gândim foarte bine și să ne concentrăm. Mulțumesc. Colega Ol, prego. Da, Ol, vă rog. Thank you. Mulțumesc. Salut acest raport și mulțumesc raportor, raportoare pentru el. Și sunt de acord că opțiunea aceasta, fără regrete, pe care a menționat-o și antevorbitoarea mea, trebuie avută în vedere. Uh, eficiența energetică, interconectarea și uh, sursele regenerabile reprezintă coloana vertebrală a acestei foi de parcurs și trebuie să ne gândim foarte bine la ea pentru politica pentru 2030, pentru că trebuie să avem punctele importante ale acestei politici care duce la certitudine pentru investitori. Trebuie să fim siguri că lucrul acesta realmente există. Scenariile privind uh, eliminarea carbonului uh, se bazează pe sursele de energie regenerabile. Mai mult de 50% Eh, până în 2050, dar sursele regenerabile realmente eh, reprezintă un succes. Era vorba de numărul de locuri de muncă. Numărul de locuri de muncă creat în acest sector este foarte mare, mai ales în această perioadă de dificultăți economice. Sunt mai multe persoane care lucrează acum în acest domeniu în Germania decât eh, în domeniul cărbunelui, deci trebuie să transmitem uh, un uh, semnal foarte clar, iar până în 2030 ar trebui să avem un, semn, un prag de 42% pentru uh, energiile regenerabile pentru a rămâne competitiv. Dacă nu facem acest lucru, energiile regenerabile nu vor dispăra, dar vor dispărea din Europa, pentru că folosirea lor este din ce în ce mai sporită în toată lumea, și până în 2070 va crește probabil cu 70%, uh, cu 40%, mă scuzați. Uh, lucrul acesta însă va, venea, va veni din piețele noi, din, din țările OCDE. Deci dacă noi nu transmitem un semnal clar domeniului acesta al energiilor uh, Uh, regenerabile în Europa, ele se vor muta în altă parte și nu vom avea nici locurile de muncă asociate cu ele. Eficientizarea energiei este cea mai uh, simplă metodă de a elimina emisiile de carbon și trebuie să ne asigurăm că lucrul acesta se pune în aplicare în statele membre și de asemenea că politica este revizuită așa cum trebuie la momentul potrivit. Infrastructura este foarte importantă. Interconectările sunt foarte importante pentru a echilibra sursele regenerabile. Trebuie să fie clar că piața uh, de electricitate în Uniunea Europeană uh, funcționează și este bine interconectată. Există undeva presupunerea că trebuie susținute sursele regenerabile, regenergie, prin uh, proiecte foarte costisitoare de producere a energiei. Dar lucrul acesta trebuie să-l facem prin, uh, eu știu, prin uh, reacția la cerere, prin capacitățile de stocare. Sunt o, o serie de soluții mai ieftine. Trebuie să nu uităm că dacă vom elimina emisiile de carbon și carbonul până în 2050, trebuie să ne gândim ce facem cu folosirea gazelor naturale pentru că nu știm dacă tehnologiile de capturare și stocare a carbonului vor fi utile, vor fi funcționale până atunci. Am sigur că dacă folosim gazele pentru a reechilibra energiile regenerabile, trebuie să vedem cum asigurăm și flexibilitatea. Nu trebuie uh, să existe posibilitatea de a spori sau de a încetini uh, fluxul de gaze, eu știu ca la aragaz, sau posibilitatea de a captura și stoca carbonul. Dacă analizăm problema gazelor, trebuie să ne gândim la vulnerabilitatea mediului arctic. Condițiile de acolo sunt foarte diferite de restul Europei. Uh, și acolo ne trebuie un regim foarte sensibil și delicat. Iar în ceea ce privește costurile, există o concepție greșită că tocmai uh, folosirea din ce în ce mai sporită a energiilor regenerabile duc la, um, uh, duc la emisii. Nu este adevărat. În Marea Britanie prețurile au scăzut uh, nu datorită erginilor regenerabile. Deci uh, facturile noastre nu sunt foarte mari pentru că depindem în continuare de importurile de gaze naturale și petrol și nu pentru că uh, folosim energiile regenerabile. Dacă am folosit energiile regenerabile nu numai pentru problemele de climă, atunci într-adevăr ar scădea costurile. Mulțumesc! Grazie, Turmes. Mulțumesc, domnul Turmes. Uh, thank you. The Energy Roadmap Exercise... Mulțumesc. Acest exercițiu este unul foarte important. Cel al foi de parcurs ener energetice până în 2050. De ce? Pentru că infrastructura Uh, necesită un ciclu de investiții de 40-45 de ani. Din, acest, din această perspectivă, deciziile de astăzi vor influența uh, emisiile de CO2 din 2050. Dacă astăzi construim o centrală pe cărbune, investitorul se așteaptă ca această centrală să uh, opereze pe o durată de 40-50 de ani. Deci ne întrebăm câte centrale pe cărbune, cu sau fără captarea și stocarea carbonului, putem uh, construi astfel încât să ne și respectăm obiectivele pentru, în domeniul climei pentru 2050. Asta este important în domeniul uh, infrastructurii electrice și de gaz, pentru că și această infrastructură este construită pe aceeași perioadă îndelungată. Același lucru este valabil și pentru construcții, 40-45 uh, uh și în domeniul construcțiilor este vorba de același, aceeași perioadă. Iar în uh, iar directiva pe care uh, a, adoptăm cu privire la uh, eficiența energetică a uh, clădirilor uh, va, va acționa în acest sens. De aceea mulțumesc Comisiei pentru uh, modelurile oferite. Bineînțeles că este foarte dificil să știm ce se va întâmpla în 2050. Din acest punct de vedere, modelurile ajută, <clears throat> însă pro, um, previziunile pe care le putem face, cred că trebuie să meargă maxim până în 2030. Astăzi știm ce fel de uh, tehnici vom avea până în 2030. Eol, energie eoliană, energie solară, s-ar putea să existe câteva inovații în domeniul marin, dar nu se, vor, uh, nu se va schimba foarte mult. În domeniul construcțiilor știm cum trebuie să facem renovările. Când este vorba de transport, trebuie să vedem câte mașini electrice vor exista. Dar pentru 2030, când apelezi la modeluri, ai o senzație cât de cât bună cu privire la unde te afla, unde te vei afla în 2030. Apoi, este important să uh, citești și detaliile uh, exercițiului de modelare al comisiei. Rezultatul, în general, este că Există trei opțiuni care nu implică niciun fel de regrete, deci opțiuni care sunt logice în orice fel de scenariu. Eficiența energetică va duce întotdeauna la o scădere a costului sistemului. Dacă ești mai eficient, trebuie să și construiești mai puțină rețea, de exemplu. Sistemul va fi întotdeauna mai bun cu mai multă eficiență. În al doilea rând, chiar dacă Uh, avem un scenariu cu captarea și uh, stocarea carbonului ridicată și uh, în un scenariu cu energie nucleară ridicată, energiile regenerabile sunt la 50%. Deci este foarte clar că în viitor uh, energia eoliană și solară vor fi centrale în domeniul energetic. Și cred că ăsta este unul dintre uh, mesajele principale ale acestei perspective energetice. Uh, Astăzi ne bazăm uh, cel mai mult pe cărbune și energie nucleară și acest uh, centru de gravitate, acest centru de greutate se va schimba de la acesta la eoliană și solară. Ceea ce înseamnă, de, as uh, de asemenea, că flexibilitatea piețelor și interconectivitatea va trebui să fie îmbunătățită. Este unul dintre mesajele principale. De aceea comunicarea cu privire la piața unică și uh, uh, proiectarea pieței este foarte importantă pentru că trebuie să anticipeze această uh, schimbare. Al doilea mesaj al uh, exercițiului de modelare. Dorești energie regenerabile la nivel înalt, uh, captarea și stocarea carbonului, CSC ridicat, nuclear ridicat. Costurile în 2030 sunt aceleași Uh, sau uh, se află în uh, marja de eroare statistică. Și asta este foarte important pentru că înseamnă că riscul pe care ni-l asumăm cu energia nucleară, riscul referitor la uh, dioxid de carbon pe care ni-l uh, asumăm cu privire la CSC uh, și la cărbune, nu va duce la uh, prețuri mai mici ceea ce înseamnă că putem merge cu încredere pe calea energiilor generabile. Provocarea acum pentru Parlament este să analizăm în detaliu ce este, în, ce este cuprins în acest exercițiu de modelare și să încercăm să ajungem la un consens cu privire la ce credem noi că ar trebui să fie obiectivele pentru 2030 dar și ce fel de politi politici am vrea să avem, uh, de exemplu, flexibilizarea pieței energetice. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, domnul Simanski. Mulțumesc. În primul rând aș dori să fac un uh, comentariu mai general. Într-adevăr, uh, Planificarea pe termen lung, planificarea strategică are multe avantaje pentru că um, crește certitudinea pentru investitori. Pe de altă parte, însă, trebuie să ținem cont și de limitări. Există influențe tehnologice și ale pieței și evoluții care nu pot fi prevăzute astăzi, nici măcar de către Comisia Europeană, care are foarte multe instrumente la dispoziție. Evoluția sistemului uh, de comercializare de cote de emisii este un foarte bun exemplu în acest sens. Schimbările tehnologice în domeniul energetic sunt foarte dinamice și pot schimba situația și, și situația foarte repede. De aceea trebuie să fim flexibili când facem planificare strategică, mai ales când vrem să planificăm, uh, să avem obiective pentru 2050. Propunerea doamnei Țavela uh, are o serie de avantaje. În special, așa nume, aș spune că subliniază importanța creșterii prețului energiei pentru economie, dar și pentru gospodării. De asemenea, este important să analizăm uh, situația energi energiilor regenerabile, Um, și reducerea emisiilor de carbon, um, analizând și perspectiva economică. Putem discuta despre cifre mai mult sau mai puțin ambițioase, mai mult sau mai puțin valide, însă, până la urmă, totul se reduce la costuri specifice care vor trebui să fie suportate de către economia europeană, iar economia europeană nu este o entitate Um, anonimă. Um, este, economia este alcătuită de consumatori a căror viață va fi uh, afectată de către aceste uh, măsuri pe care le luăm noi. Cercetări făcute în Germania cu privire la costul energiei referitor la uh, creșterea regenerabilelor în mixul energetic au arătat că deciziile politice luate fără calcule economice uh, aprofundate pot să fie foarte costisitoare, dar nu costisitoare pentru uh, mari actori de pe piață, ci în special pentru uh, cei uh, avantajați din societate care pot să atingă pragul uh, precarității energetice, sărăciei energetice. Într-adevăr, Uniunea Europeană are multe de spus cu privire la structura pieței interne și cred că trebuie să subliniem importanța acestei piețe interne, pentru că ea nu oferă nu numai competitivitate suplimentară, ci și răspunsul necesar la răspunsul referitor la energiile regenerabile aceste tipuri de energie trebuie să fie sprijinite și de surse de energie mai fiabile. Trebuie să avem o bună piață care să fie bine interconectată. Diversificarea surselor de energie și piața energetică vor contribui la securitatea noastră energetică, care nu neapărat este garantată uh, peste tot în Uniunea Europeană. Cred că este o, o bună propunere cu bune uh, priorități, însă nu cred că ar trebui să intrăm în atât de multe detalii cu privire la previziunile pentru 2050, pentru că avem, nu, nu putem ști foarte multe lucruri. Mulțumesc. Mulțumesc. Am încheiat cu raporturile din umbră. Iată, toți au cam depășit timpul de vorbire, pentru că dezbaterea e foarte importantă. Mai am uh, încă 10 înscriși la cuvânt, aș spune că două minute și jumătate pentru cei care nu sunt raportori din umbră ar fi suficient. Lista e închisă și dau cuvântul de del Castillo. Eh, gracias, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Am uh, să încerc să respect timpul așa cum mi s-a cerut. Mi se pare, în primul rând, că doresc să îi mulțumesc uh, propunerii făcute de doamna Țavela. După părerea mea, este o propunere deschisă unde trebuie să rafinăm foarte multe lucruri. Este însă o propunere echilibrată din punct de vedere al conținutului și cred că este exact ceea ce trebuie să facă un raportor în acest schimb de vederi. Activitatea legislativă în domeniul energetic în această legislatură este foarte mare, mai ales la nivelul comisiei noastre, pentru că aici discutăm despre energie, iar majoritatea dosarelor legislative au ajuns în domeniul energetic. Iar acum ne aflăm în fața unui dosar care nu este legislativ, dar care este foarte important pentru că trasează principalele elemente ale unui drum care se referă la un viitor îndepărtat și care poate fi oarecum influențat. Este important să nu uităm că pentru a construi acest viitor, pentru a ne îndrepta către acest viitor, trebuie să plecăm de la prezent. Nu putem să trecem de prezent și să ne așezăm la mijlocul drumului. Trebuie să subliniem importanța aprofundării pieței unice a energiei. Este important nu numai pentru competitivitatea economică, ci și pentru motive de siguranță energetică. Iar al treilea pachet de liberalizare a sectorului energetic adoptat în 2009 trebuie să fie corect transpus în realitate. Dacă nu se întâmplă acest lucru, ar însemna că sărim cumva la jumătatea drumului către viitor. Și în al doilea rând, aș dori să subliniez importanța pe care o acordă raportoarei alineatului 16 legat de rolul pe care poate să-l joace, uh, pot să-l joace gazele naturale lichide în uh, Europa. Înainte de a elabora alte coridoare în Mediterana, pentru a construi alte coridoare în Mediterana. Există țări care au o serie de terminale de regazificare foarte importante și care sunt uh, infrautilizate, deci subutilizate. Așa că interconectările sunt fundamentale înainte de a, tre- de a crea noi coridoare atâta vreme cât nu sunt folosite instalațiile de regazificare în totalitatea lor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnul Marțichevici. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Można by poprzeć... Mulțumesc, doamnă președintă. Cred că putem susține direcția înspre care se îndreaptă de foaia de parcurs, dar trebuie să găsim soluții care vor asigura o partajare a poverii. Dacă nu dispunem de un astfel de plan, rezultatul poate fi o creștere neașteptată a prețurilor la energie, Și asta înseamnă că noile tehnologii nu vor fi profitabile. comunicarea Comisiei Europene se presupune că este neutră din punct de vedere tehnologic. Soluția aceasta înseamnă uh, accent pus pe surse regenerabile uh, și foaia de parcurs pentru 2050 se pare că dorește margina, <clears throat> marginalizarea surselor fosile de energie și în același timp noi tehnologii cum ar fi captarea și stocarea. energiei proveniente din surse regenerabile este subliniată. Actualmente se pare că peste, de, din ce știm la ora actuală, se pare că în 2050 mai mult de 50% uh, din energie va proveni tot din uh, carbon și va crește până în 2035 cererea globală de gaze naturale cu 50%. Deci Totuși trebuie să ne gândim și la sursele tradiționale, dar dacă uh, noi facem o eliminare a acestora fără a ne coordona cu alte țări, vom fi sortiți eșecului și trebuie să acționăm ca să avem o coordonare și ca să existe o dezvoltare uh, echilibrată a tuturor surselor, astfel încât noi să rămânem pe un, într-un rol de lider mondial. Mulțumesc uh, raportor, uh, raportare pentru articolul 5, unde se referă la importanța dreptului de a avea un mix energetic individualizat. Ar fi bine, de, uh, ar fi bine să vedem consecințele pentru fiecare stat membru uh, într-un asemenea scenariu. Eu cred că e important să ne gândim și la sursele interne de energie, <clears throat> mai ales la uh, cărbune și gaze naturale. Mulțumesc. Grație, colega Vidal Quadras. Mulțumesc, domnul Vidal Quadras. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președintă. Da, este vorba de un raport foarte important. Trebuie să felicităm pe raportare pentru că în propunerea sa inițială a reușit uh, un lucru care nu era ușor, un rezultat care nu era ușor de obținut, și anume o abordare echilibrată într-un domeniu în <clears throat> care există multe probleme și în care câteodată discrepanțele sunt foarte importante. Așadar, s-a obținut acest echilibru, echilibru pe care ne-l oferă raportarea în uh, propunerea inițială, este extraordinar și o felicit. Antevorbitorii mei s-au referit practic la toate punctele uh, interesante ale raportului. Eu m-aș limita așadar la a vă împărtăși câteva idei cu caracter general. Cu caracter mai abstract, ca să spun așa. În primul rând, atunci când se planifică ceva în domeniul energetic pe termen mediu și lung, e important să nu rămânem prizonierii unor uh, ideologii. Trebuie să fim uh, obiectivi, să fim practici, să fim realiști. pentru că ideologia construiește închisori. Și vă, rugăm, vă rog așadar să lăsăm deoparte prejudiciile ideologice. A doua idee, piața internă și infrastructura fizică ce o susține este un element esențial pentru a rezolva multe din probleme cu care ne confruntăm și nu trebuie să permitem ca niciun stat membru să apese pe frână atunci când eh, noi trebuie să ajungem la îndeplinirea, înfăptuirea acestei piețe interne și infrastructurile respective. Și în al treilea rând, doamna președintă, dacă totuși eh, dacă, dacă toți suntem în același cadru, atunci suntem uniți și atunci trebuie să spun că mixul energetic eh, Bun, eu sunt de acord că trebuie să poate să fie individualizat și să fie apanajul fiecărui stat membru, dar într-un anumit cadru, într-o anumită ordine, că pentru că dacă un anumit stat membru e favorizat de natură, are surse de energie hidraulică, să zicem, și astfel își rezolvă problemele energetice, dar alt stat al Uniunii depinde în mod esențial de uh, combustibili fosili, uh, nu putem să spunem într-acest caz că fiecare să-și rezolve propria problemă de unul singur și să facă ce vrea, pentru că astfel uh, am, uh, ar predomina egoismul. Așadar, trebuie fiecare stăpânul propriului său, său, propriului său mix energetic, însă toți toți trebuie să aibă o uh, uh, coordonare, să avem un cadru comun, pentru că altfel, până la urmă, întreg, aceste, întreg acest exercițiu ar putea fi inutil sau contraproductiv. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum domnul Prodi. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc doamnei Țavela pentru documentul elaborat. Aș dori să încerc să fiu foarte concis și, în primul rând, cred că trebuie să facem un pas înainte. Pentru că e vorba de investițiile care trebuie făcute. Deci uh, nu trebuie să examinăm doar tehnologiile în general, ci trebuie să, înțele- uh, să începem prin a spune că trebuie făcut un lucru și nu altul pentru că costă atâta sau atâta. Deci asta e problema. În primul rând trebuie să înțelegem că va fi nevoie de investiții masive. Și așa, uh, așadar trebuie să începem să vorbim de modul în care se pot face aceste investiții. Trebuie să ne ocupăm de această problemă cu finanțări de tip euro-obligațiuni sau obligațiuni de proiect. Deci, aceste investiții de seară trebuie să se facă cât mai rapid posibil ca să reușim să ieșim din uh, criza economică. Așadar, atunci când ne gândim la tehnologii, trebuie să ne gândim și în perspectivă, că nu putem să investim pe carbon dacă în perspectivă ne vom confrunta cu costuri enorme. Și uh, captarea și stocarea e încă o tehnologie care este foarte care absorbe o parte foarte importantă a energiei produse. Deci eu continui să fiu foarte sceptic, mai ales în vederea uh, sistemului ETS, uh, cât, nu știu cât va costa acea energie produsă prin această tehnologie. Deci mă mai refer uh, la un aspect colateral și anume rețelele energetice. Și aici trebuie să dăm dovadă de curaj și să spunem că va trebui să existe o rețea electrică europeană în adevăratul sens al cuvântului, pentru că astfel noi vom reuși să minimizăm nevoia de a stoca energia și să maximizăm eficiența. Și în ce privește ETS, sistemul de comercializare de cote de emisii, noi ne aflăm într-o, uh, într-un impas complet. Departamentul nostru pentru politici a elaborat uh, acest document în cu uh, Rio plus 20, mult zgomot pentru nimic. Deci trebuie să schimbăm uh, complet, trebuie să ne gândim la, un, mm, la, la echitate, la dreptate, trebuie să schimbăm complet propunerile în ceea ce privește emisiile. Apoi, sigur că mai sunt multe lucruri acolo în document. Îmi pare că unii și-au depășit, și-au depășit tipul de vorbire, însă, mă rog, asta este. În rest, uh, poziția mea va fi cunoscută prin amendamente. Mulțumesc. Acum, doamna Hubner, vă rog. E bardzo. Rozmawiamy dzisiaj o bardzo ważnym dokumencie, który... Mulțumesc foarte mult. Vorbim astăzi despre un document foarte important care stabilește liniile generale ale activității viitoare pentru activitatea energetică în toată Europa. Îi mulțumesc doamnei Țavela pentru acest document foarte bun care ne asigură flexibilitatea flexibilitate pentru mixul energetic uh, la fiecare, în fiecare stat membru și în același timp să ține cont de ce este important pentru Europa, așa nume reducerea emisiilor de dioxid de carbon la nivel mondial. Mi se pare excelent că raportoarea vorbește aici despre chestiuni care ne îngrijorează. Sunt chestiuni care uh, ne preocupă în uh, țara mea, avem impresia că uneori suntem tratați ca o economie marginalizată din acest punct de vedere, pentru că folosim mai ales cărbune pentru producția de energie. Tehnologiile noi, captarea și stocarea cărbunului, Uh, alte tehnologii legate de alte surse de energie ne asigură posibilitatea de a dezvolta și sectorul energetic. Deci vă mulțumesc foarte mult! Uh, ieri am vorbit de COP18 și uh, raportorii din umbră vorbeau despre diverse chestiuni. Putem reduce costurile energetice dacă folosim componentele chinezești pentru panourile solare, dar important este să exportăm emisiile. Asta nu înseamnă că în China panourile solare sunt produse folosind aceeași procedură pe care o folosim noi în Europa. Deci, pe de o parte, scăpăm de această producție din Europa și producem emisii în altă parte. Deci când vorbim de surse regenerabile de energie, trebuie să ne reamintim că trebuie să fim precauți și să găsim soluții bine echilibrate, astfel încât costurile să nu se deplaseze în altă parte pentru că avem, uh, se pare că noi deplasăm costurile, deplasăm emisiile în afara Europei, dar trebuie să ținem seama de ele, pentru că nu vrem să scăpăm de toți producătorii în Europa. Mulțumesc! Grazie, la parola. Mulțumesc, acum doamna Iordan are cuvântul. ponovadi, Mulțumesc! De obicei, uh, când vorbim despre documentul comisiei, spunem că este o bază bună și extindem obiectivele pe care le avem pentru 5 sau 10 ani și mai adăugăm câteva. Însă, în acest caz, cred că trebuie să luăm lucrurile, să ne gândim cu, mult asupra lucrurilor, să ne gândim, să facem calcule suplimentare, trebuie să avem calculele scenariilor, de exemplu, dacă nu ar exista niciun fel de acțiune internațională, niciun fel de acord internațional în domeniul schimbărilor climatice, pentru că Uniunea Europeană nu își poate permite să acționeze singură, așa cum ar putea să acționeze dacă alții ar urma-o. Avem nevoie de informații suplimentare de la Comisie. Sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Royal. Trebuie să fim neutri din punct de vedere tehnologic este suficient să avem un singur obiectiv pentru asta. Eu sunt raportor la Comisia pentru Mediu și am propus un obiectiv unic referitor la dioxidul de carbon. Trebuie să ne gândim dacă avem nevoie de mai multe obiective pentru a reduce dependența de importuri. Nu cred că avem nevoie de mai mult, de mai puțin Europa în domeniul energetic, avem nevoie de mai multă Europa, însă avem nevoie de mecanisme de piață în domeniul regenerabilelor, unde avem nevoie și de cooperare internațională. Cred că sprijin, um, schema de, sistemul de, de sprijin trebuie să fie limitat în timp, pentru că energiile trebuie să devină competitive în câțiva ani și uh, nu putem să sprijinim aceste energii uh, la nesfârșit. Dacă limităm aceste sisteme, ele nu vor fi uh, foarte flexibile. Obiectivele sunt diferite uh, pentru sisteme mici față de sisteme mari. Sunt de acord că trebuie să fim atenți la interacțiunile între uh, politicile energetice ale difer- diferitelor state. Ar fi important să luăm în considerare și rolul agenției ACER. Încă două lucruri. Cred că ceea ce este foarte important este o mai bună integrare a transportului și a uh, încălzirii în acest domeniu. Și încă ceva, Orizont 2020. Sper că energia poate fi inclusă în acest cadru. Campos. Mulțumesc, domnul Corea de Campos. Grazie, Presidente. 30 segundos por cada uma de 5 idei. În primul rând. Mulțumesc. 30 de secunde pentru 5 idei. În primul rând, foaia de parcurs, este foarte interesantă, am citit-o cu foarte multă plăcere. Același lucru este valabil pentru raportul doamnei Țavela. În al doilea rând, marile necunoscute. Există o serie întreagă de necunoscute uh, pentru, într-o foaie de parcurs uh, pe o durată de mai mult de 30 de ani, 40 de ani. În primul rând, uh, energia nucleară. Se anunță acum că uh, din nou vor, uh, se vor deschide centrale nucleare în Japonia. Prețurile la gaz s-au dublat în Europa. În același timp, există surse neconvenționale de energie care pot duce la scăderea prețului gazului în Europa la o cincime Mă refer la prețurile de, la gaze din Statele Unite. Toate aceste lucruri vor aduce schimbări în viitor pentru care trebuie să ne pregătim. Apoi, politica energetică va avea un impact asupra politicii industriale. Să vă dau un exemplu. Rafineriile uh, europene private se închid pentru că nu pot face față concurenței rafineriilor din state terțe. Multe dintre acestea din state terțe nu respectă uh, criteriile sociale și de mediu europene. Acesta este modelul industrial pe care, de dezvoltare industrială pe care îl dorim în, Euro- în Europa? Mă îndoiesc. Raportul doamnei Țavela se referă la rafinării și cred că ar trebui să fie introdusă o referință aici. Apoi, în ceea ce privește drepturile consumatorilor, sunt de acord cu colegii care au spus că fără o piață unică nu vom reuși niciodată să uh, scădem prețurile. Însă Consumatorul este neglijat de fiecare dată. Trebuie ca el să fie văzut ca parte a ecuației. Alți colegi s-au referit la faptul că există o lipsă a unei analize economice în acest raport. Există o idee rezonabilă a previziunilor cu privire la cerere, însă aprovizionarea este, datele cu privire la aceasta sunt mai puțin fiabile. Mulțumesc, domnul Skinner. Nu cred că am solicitat cuvântul, dar mă bucur că mi-l dați. Am făcut exces de zel, mă scuzați, spune președinte. Atunci, domnul Jadot. Intervento, prego. Ultimul, ultimul uh, coleg care... Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau doar să dau un citat din Barack Obama. În 2009 avem, deci, de făcut o alegere. Putem să rămânem primul importator mondial de petrol și să ne trimitem banii și bogățiile în străinătate sau putem veni, eh, deveni primul exportator de energie curată, putem să ne lăsăm concurenței fără locuri de muncă în viitor, putem să luăm de la ei ceea ce ei au recunoscut, națiunea care va deveni cea mai importantă în energia curată, va fi cea mai importantă națiune energetică în secolul 21. Și până acum Europa a încercat să stea pe două picioare. Pe de o parte obiective ambițioase în ceea ce privește energiile regenerabile și o industrie inovatoare. Iar astăzi, am impresia că începem să ne punem uh, întrebări, că vrem să revenim, uh, uh, să facem niște pași înapoi, să ne gândim la gazurile de șist, uh, la captura carbonului și așa mai departe. Și la, în ceea ce privește energiile regenerabile, avem concurență din partea chinezilor. Cred că nu trebuie să greșim bătălia. Japonia plăsește foarte mult pentru energie, pentru că a fost oarbă și încăpățânată, că a vrut neapărat energie atomică iar dacă noi suntem astăzi dependenți pentru sute de miliarde de euro pentru uh, energia noastră este că ne încăpățânăm că energia regenerabilă pe care o avem nu este numai bună pentru climă, și pentru poluare, dar și pentru locurile de muncă. Și încă o cifră, 448 de miliarde de euro depășiți, de, cheltuiți pentru a importa dacă vă gândiți cât costă în medie un loc de muncă, vreo 30 de mii, ar fi vorba de 15 milioane de locuri de muncă pe care le pierdem pentru că nu întreprindem acțiunile în acest domeniu, în energiile regenerabile și nu facem economiile necesare pe continentul european. Mulțumesc! Scabobisca. Mulțumesc! mulțumesc! Mulțumesc! doamnă președinte, și mă, îmi cer scuze că n-am fost aici la vot, dar am dar trebuie să particip la vot într-o altă comisie. Bun, uh, sarcina noastră este dificilă, e dificil să stabilim anumite obiective într-o perspectivă atât de lungă, 30-40 de ani. Noi nu știm ce ne așteaptă în viitorul apropiat. Nu știm ce se va întâmpla până atunci. Deci este foarte important în raport uh, caracterul său deschis diverselor surse de energie și inovării, rezultatelor, rezultatelor cercetării și uh, Uniunea Europeană cheltuiește sume importante de bani pe soluții inovatoare, însă trebuie să vedem care este potențialul mediului nostru de afaceri, dar și uh, universitar. Deci, probabil că în sectorul uh, energiei uh, electrice, se vor face investiții, uh, se va, va intra în joc inovarea, deci nu va fi un pas înapoi. Gazul de șist uh, este un element al viitorului, nu al trecutului. Bun. Haideți să avem o atitudine deschisă să nu dăm nicio posibilitate la o parte, să ne gândim la surse diferite de energie. Un al doilea comentariu. Eu cred că această faie de parcurs generală trebuie să fie completată cu foi de parcurs individuale pentru uh, fiecare stat membru, că nu putem avea aceeași măsură pentru toți. Știm că există mai diversitate în Uniunea Europeană. Uh, au existat încercări de a se elabora uh, foi de parcurs uh, cu, pentru emisii scăzute de carbon, de dioxid de carbon pentru fiecare stat membru. Dar asta este un document di, uh, diferit și trebuie să încercăm din nou să facem. Și apoi Comisia Europeană a organizat o revizuire interpares pentru această foaie de parcurs. Avem, la, o avem în anexă la, la documentul nostru, dar ace, concluziile acestea nu au fost utilizate în, în destul. Uh, pentru că acolo sunt multe concluzii valoroase și ar trebui incluse în corpul raportului. Voi încerca să mă asigur că foaia de parcurs uh, va cuprinde și aceste concluzii ale revizuirii interpares. Mulțumesc și acum are conduc, uh, comisia, mă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumim, doamna Ițalvela, doamna raportor. Mulțumesc raportorilor din umbră și tuturor celorlalți care au intervenit. Pentru noi este foarte util să urmărim dezbaterea de astăzi și, um, și să citim raportul dumneavoastră. Faia de parcurs pentru 2050 trebuie să fie discutată. Nu se referă la ceea ce se va întâmpla în 2050, ci ce vom face până atunci. Multe investiții în domeniul energetic sunt pe termen lung, deciziile trebuie să fie luate astăzi și de aceea am analizat în detaliu cu ajutorul scenariilor ce ar trebui să facem. Situația în statele membre este foarte diferită, mixul energetic este de competența statelor membre, însă noi cu, acela, cu ajutorul scenariilor am uh, menționat opțiunile care nu comportă niciun fel de regrete, așa numitele no regret options. Avem nevoie de eficiență energetică, avem nevoie de infrastructură și piață unică. De aceea, Comisia a planificat trei comunicări cu privire la um, această foaie de parcurs. Una este deja existentă cu privire la energiile regenerabile, următoarea urmează în septembrie cu privire la um, piața unică, și uh, va mai urma, urma una cu privire la însemnătatea capturării și stocării carbonului. Cu cât mai concret este raportul cu privire la diferitele tematici, cu atât mai bine pentru noi, pentru că următorul pas pe care îl pregătim noi uh, este pentru 2030. Suntem deschiși cu privire la obiectivele cu privire la 2030, facem uh, analize supliment, facem analize pentru a vedea uh, cum au funcționat obiectivele do pentru 2020. Astăzi se poartă discuția cu privire la perspectiva energetică 2050. Uh, dezbaterea și raportul sunt importante pentru noi. Uh, va exista și audiere și vom participa cu cea mai mare plăcere. Vă mulțumesc! Grazie, la parola alla Mulțumesc. Care din nou cuvântul raportarea pentru a încheia dezbaterea. Mulțumesc, eh, doamnă președintă, și mulțumesc eh, tuturor colegilor pentru propunerile constructive pe care le-au făcut. Eh, doamnelor și domnilor, dragi colegi, v-aș reaminti un lucru. Și anume că noi trebuie să uh, elaborăm un raport. Uh, comisia noastră trebuie să elaboreze un raport. Uh, și știm că eh, pe fond este competentă ITRE, da. Dar dacă eu aș fi un investitor și aș uh, dori să investesc în uh, energie în Europa, aș alege și aș citi textul acesta, nu sunt convins că aș dori trebuie să investesc sau dacă aș ști unde și cât să investesc. Deci uh, a fost foarte dificil ca eu să încerc să fac un text realist din care să poată fi citite uh, elemente precise pentru cei care doresc să investească energie în Europa. De aceea v-am și uh, trimis o listă cu amendamente o listă restrânsă, uh, date fiind limitele textului, dar o listă care ar putea îmbunătăți textul. Însă, sigur că mă bazez și pe susținerea dumneavoastră, pe propunerile dumneavoastră de amendamente, ca până la urmă să avem un text realist și un text care să poată într-adevăr oferi răspunsuri cât mai precise, cât mai precise posibil în legătură cu ceea ce se va întâmpla pe piața europeană a energiei. Dar, repet, cu elemente precise, clare. Noastră ați vorbit de flexibilitate. Eu aș avea o întrebare tot în sensul acestui realism. Dacă nu există o acțiune la nivel mondial uh, privitoare la schimbările climatice, atunci ce putem face? Care e alternativa? Și într-adevăr vă întreb acest lucru. Aș dori totuși să înțelegem toți că în acest text trebuie să fim cât mai clar cu putință în legătură cu faza de tranziție, în legătură cu lucrurile și acțiunile care trebuie întreprinse într-o primă fază intermediară cu două borne kilometrice 2030 și 2050. Deci, noi ne-am stabilit obiective până în 2050 pentru resursele uh, regenerabile, dar va exista această perioadă de tranziție. Trebuie să înțelegem cu toții că nu e posibil să ignorăm uh, și alte surse de energie uh, ca să putem să îndeplinim obiectivele pe care le-am stabilit pentru 2050. Deci nu putem să uh, ignorăm uh, gazul natural. Deci, deci e vorba de resurse de energie europeană. Bun, mai este și gazul de șist, desigur. Dar dacă există resurse energetice în Europa și dacă se descoperă chiar noi zăcăminte de gaze naturale sau de petrol chiar, Pentru că nici rezervele de petrol nu vor dispărea peste noapte, ă, atunci trebuie să ne gândim și la această posibilitate. Mai, mai spun ceva, și anume că există o diferență între aspectul economic și cel cultural, aș spune, sau ă, pe plan cultural și pe plan economic, între statele membre. Unii trebuie să înțeleagă că alte state membre uh, au nevoi foarte mari, există o cerere foarte mare. Pe plan cultural, uh, poate că sunt puțin mai înapoiați, să spun așa, inclusiv în ce privește protecția mediului. De aceea, educația ecologică trebuie să fie parte a învățământului public să, să fie în, în program uh, în învățământul public și trebuie să înțelegem că suntem 27 de state membre care se uh, deplasează cu viteze diferite spre 2050 și nu toți au același succes în uh, îndeplinirea obiectivelor. Asta e uh, contextul și trebuie să-l înțelegem și să avem o politică energetică bazându-ne pe uh, acest tablou general, pentru că această politică are un rol fundamental pentru viața sau chiar pentru supraviețuirea cetățenilor europeni. Unele state membre își pot permite luxul de a avea anumite comportamente energetice sau de a avea diferite uh, alternative. Alții nu își pot permite acest lux, dar uh, închei și vă cer din nou ajutorul ca să avem un text cât mai clar posibil pentru uh, acest orizont 2050. Trebuie să înțelegem că e necesar să facem o evaluare la rece a obiectivelor pentru 2020, pentru că apoi Trebuie ca și obiectivele pentru 2030 să fie realiste. Sigur că în text vom avea destule date pentru a fi cât mai realiști cu putință. Mulțumesc. Președinte, mulțumesc doamna Isabela. A fost uh, programată o audiere publică în ziua de marți, 18 septembrie, de la 15 la 17 și vor, fi, vor putea fi depuse amendamente până miercuri 19 septembrie 2012 la amiază. Okay, the next item is the... Următorul punct, bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013. Dau cuvântul raportorului, domnul Beautycoffer. Thank you, Chair. Dear colleagues. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Dacă nu vă interesează bugetul, probabil că faceți o greșeală. Pentru că eu am fost implicat în negocierile de buget uh, pentru această comisie anul trecut și anul acesta și nu țin minte vreodată ca situația să fi fost vreodată atât de dificilă cum este acum. Președintele, puteți aștepta o secundă? Vă rog, doamnelor și domnilor, dacă nu doriți să urmăriți acest uh, dosar, vă rog să uh, părăsiți sala astfel încât domnul Bütikofer să-și poată ține discursul. Mulțumesc! Aș dori să invit pe colegi să acorde niște atenție situației în care ne găsim și sarcinii foarte dificile de a găsi o cale pentru a avansa. În propunerea de buget, Comisia a prevăzut o creștere de 2% din credite de angajament la nivelul inflației și o creștere a creditelor de plată de 6,8% pentru a-și asigura uh, obligațiile contractuale din uh, anul actual și trecut, anii trecuți. Pentru rubrica 1A, care ține de re responsabilitatea noastră, competitivitate, creștere și ocupare, creșterea în angajamente trebuia să fie 4,1 uh, și creșterea plăților de 17,8 și asta numai oglindind realitatea faptului că suntem în urmă cu obligațiile contractuale referitoare la plăți. Creșterea pentru programul cadru 7 trebuia să fie 6,1% și pentru SIP, programul uh, de competitivitate și inovație, aproximativ 7%. Asta era oricum mai scăzut decât uh, prevăzuse baza legală pentru uh, aceste două în urmă, după ce Coreper a spus ce avea de spus, cu privire la uh, propunerea de buget, avem propunerea Consiliului, care la rubrica 1A va prevedea în loc de plus 4,1% în credite de angajament, doar plus 1,5 și în loc de 17,8 în plus la creditele de plată, numai 1,04, ceea ce înseamnă că, conform Consiliului, creșterea uh, bugetului va fi cu jumătate din inflație reducerea plăților din programul uh, CIP uh, este prevăzută cu 40% față de propunerea comisiei, iar reducerea în credit credite de angajament va fi aproximativ de 10% și la credite de plăți aproximativ 23% din instrumentele financiare. Iar acest lucru este în contradicție cu Uh, compactul pen, cu pactul pentru uh, creștere și locuri de muncă actual. Se solicită oportunități de investiții, mai bună cercetare și dezvoltare, se solicită uh, sprijinul întreprinderilor la început de drum și IMM-urilor în acest pact și acum ni se oferă un buget care nu ne permite să răspundem la aceste solicitări. Aceste reduceri la instrumentul financiar al CIP ar duce la deteriorarea la accesul la finanțare pentru IMM-uri exact în momentul în care au mai multă nevoie de el. Eliminarea în plăți, la plăți reducerea la plăți uh, ar putea duce la o prăbușire a implementării acestui program. După uh, analiza comisiei, reducerile, uh, deci suma alocată ar fi, utiliz, ar fi uh, eliminată, ar fi folosită până în mai anul viitor. Raportul la VIA, uh, acceptat de Parlament ca bază pentru negocierile de la Trilog, cu toții am votat pentru a Uh, apăra un nivel al resurselor adecvat în bugetul european. Am dorit să acționăm în mod responsabil, am dorit să, ne, să nu facem uh, reduceri artificiale și de asemenea am dorit să luăm în considerare nevoile reale pentru a atinge obiectivele și angajamentele Uniunii Europene și am votat pentru a sprijini creșterea, competitivitatea și ocuparea, mai ales pentru IMM-uri și tineri. Și asta în bugetul pentru 2013. Niciunul dintre aceste obiective nu poate fi atins cu un buget ca cel pe care Consiliul ni-l oferă. Cred că avem opțiuni destul de clare. Fie ce dăm și atunci vom fi corresponsabili pentru Uh, lipsa sprijinului acordat IMM-urilor și competitivității europene sau intrăm într-o luptă foarte strânsă și intensă cu Consiliul cu privire la buget. Bineînțeles că nu depinde de raportor sau numai de această comisie ce opțiune vom alege. Însă, nu mi se pare foarte încurajator să văd că atât de puțin colegi uh, consideră că este suficient de important acest subiect ca să uh, le acorde oarecare mm, atenție când este un punct pe ordinea de zi. Eu pot să accept orice. Eu pot pur și simplu să denunț o lipsă totală de interes și asta ar funcționa pentru mine din punct de vedere politic. Aș prefera însă să mă aliez cu alții pentru a încerca să evităm posibilul impact uh, negativ a propunerii Consiliului. Am comunicat raportorilor din umbră schimbările pe care le-aș propune la buget nu am încercat să revin în totalitate la propunerea comisiei. Am fost dispus să cedez la unele dintre aceste propuneri, însă am încercat să uh, mă refer la toate acele linii bugetare care se referă la IMM-uri și la cercetare și dezvoltare și aici am încercat să păstrez suma uh, propusă. Și cred că la asta ar trebui să ne Uh, rezumăm și noi în această comisie, la competențele noastre. Munca la pregătirea acestui buget va fi dificilă pentru că va trebui cu toții să votăm pe 3 septembrie, deci nu va fi timp peste vară să avem o reuniune a raportorilor din umbră sunteți invitați să depuneți uh, amendamente, iar termenul limită pentru asta este 21 august. Încă o singură remarcă referitoare la proiectele pilot. Au fost propuse inițial șapte proiecte pilot de către membrii acestei comisii. Trei dintre acestea au primit uh, litera A la evaluarea comisiei. Eu aș propune ca mai târziu uh, comisia noastră să voteze pentru aceste trei propuneri care au primit nota cea mai mare, celelalte note au fost C și D și aș renunța la acestea. Mulțumesc. Thank you, Mr. Bidikofer. There's no representatives. Mulțumim. Da, văd că nu este niciun raportor din umbră de la popular de la... Nu, domnul Skinner. Da, vă rog. Aveți cuvântul. Cred că domnul Bütikofer a subliniat foarte bine și foarte interesant și cu multă seriozitate care, ce îl preocupă. Și vreau să spun că împărtășesc o serie din preocupările sale, mai ales în ceea ce privește creșterea și uh, crearea de locuri de muncă. Eu vin dintr-o economie în care se spune că trebuie să investești ca să poți să crești. Iar Comisia de Buget nu știu dacă înțelege exact cum stau lucrurile. Deci trebuie să se poată cheltui în cercetare și dezvoltare ca să se poată face ceva. Îl îndemn pe domnul Beauty Coffer să se lupte pe acest front uh, în ciuda faptului că lumea văd că ia destul de ușor acest lucru. Și chiar dacă în raportul acesta nu sunt prezentate și vacile sfinte, știu că cei de la buget au acolo un sentiment al realismului și știu că dintr-o anumită parte a Parlamentului există nevoia de a investi în materie, eh, acum în acest moment de criză. Uneori pentru a ieși din criză trebuie să investești mai mult. Parlamentul trebuie să facă presiuni astfel încât anvelopa să revină pe masă, pentru că situația este absolut disperată vorbim de cum să facem economii. Eu cred că sunt mai degrabă administrativă și nu reduceri la proiecte, pentru că altfel investim în austeritate și nu în viitor și în creștere. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Skinner! O să-mi dau uh, cuvântul mie însă, pentru că și eu sunt raportor din umbră avem niște priorități foarte clare la buget pentru ultimul an din acest cadru financiar. În primul rând, vreau să subliniez faptul că prudența financiară din statele membre trebuie să se reflecte și în bugetul Uniunii Europene. Evident că nu este durabil, din contră, este destul de provocativ să tăiem, să reducem bugetele naționale și în același timp să permitem o creștere cu 7% a bugetului Uniunii Europene. Deși în asemenea momente de nevoie de consolidare fiscală nu există vaci sfinte, trebuie să fim inteligenți, să vedem de unde tăiem. În ce privește prioritățile politice, există ideea că cercetarea, inovarea și IMM-urile sunt cheia creșterii economice. Salutăm propunerea Comisiei, sporirea liniilor bugetare pentru proiectul programul cadru 7 și pentru SIP, Sigur, sunt sporite toate liniile bugetare, dar noi nu susținem o creștere generală a bugetului. Însă, dacă vorbim de cercetare și inovare, trebuie să prioritizăm finanțarea acestui domeniu. Apoi se pune problema cum cheltuim banii. Este ultimul an din uh, cadrul financiar actual, deci trebuie să mergem, să ne îndreptăm către următorul cadru financiar, adică să cheltuim mai mulți bani pentru proiectele demonstrative ca să uh, micșorăm diferența față de piață uh, și uh, să ne îndreptăm și către uh, finanțarea privată. De aceea mă gândesc că, eu știu, ar fi bine să avem uh, obligațiunile pilot, obligațiunile pentru proiectele pilot, pentru a putea continua să investim în viitor. În același timp să integrăm și abordarea de piață și să ținem și strânse ale bugetului. Aceasta sunt cele pe care vreau să vi le spun, domnule Buticofer, dar uh, înainte de a-i da cuvântul raportorului, uh, cred că trebuie să dăm cuvântul comisiei. Bun, dacă nu e nimeni de la comisie, domnule Buticofer, aveți cuvântul. Nu cred că e un subiect important, după cum se vede. Bun, e în regulă. Totuși, trebuie să votăm și votul va fi pe 3 septembrie. Data limită pentru amendamente a fost, este 21 august, așa cum spunea și domnul Beautycofer. Bun, mulțumesc. Îi dau cuvântul domnului Santori. Hello. Bine. Inizia, ringraziamo. Bun. Eh, hai, haideți să reluăm. Eh, mulțumim domnului ministru Stavros Malas, ministru sănătății din Cipru. E responsabil și de portofoliul cercetării. Motiv pentru care se află astăzi alături de noi, bineînțeles că reprezentăm președinția cipriotă. Îi mulțumim pentru prezență și avem la dispoziție 45 de minute pentru dezbatere. Deci vom putea, iată, cunoaște în detaliu uh, programul noi președinții și, sigur, să punem ministrului toate întrebările posibile. Îi dăm 10 sau chiar 15 minute domnului ministru pentru a ne face o prezentare și apoi eh, vor urma întrebările. Vă rog, aveți cuvântul, domnule ministru. Mulțumesc, eh, doamnă președintă. Da, da, eh, ce bine ar fi fost să avem încă și mai mult timp la dispoziție, că e foarte interesant de dezbaterea pe cercetare. Oricum, stimată președintă și stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, este o mare onoare pentru mine să mă adresez Comisiei ITRE pentru a prezenta programul și prioritățile președinției cipriote a Consiliului în domeniul cercetării și inovării. În dezbaterea acestei chestiuni, noi ar trebui să ne gândim la declarația din 2001 de la Lisabona, când s-a promis cetățenilor europeni că până în 2010 Europa urma să devină cea mai dinamică economie de pe glob cu, cu cercetarea și inovarea ca motor. Și iată, după 11 ani, ne aflăm într-o criză economică ce ne scutură din temelii Uniunea. Noua strategie UE 2020 menține cercetarea și inovarea ca pilon central ai noi noastre strategii. Deci este de foarte mare importanță ca noi să avem mesaje politice uh, care să facă sens și care să fie de înțeles pentru cetățenii europeni. Și e clar că um, ieșirea din criză e prin politici care să pună accentul pe creștere și pe investiții în cercetare și inovare. Ciprul a preluat președinția Consiliului într-un punct foarte sensibil care coincide cu negocierea noului program cadru pentru cercetare și inovare, cunoscut sub numele Orizont 2020. Noi suntem conștienți de sarcina care uh, ne așteaptă și sper că o să avem o discuție constructivă atât cu Consiliul cât și, mult mai important, cu o strânsă cooperare cu Parlamentul European. Uh, se așteaptă ca Orizont 2020 uh, să fie inevitabil o prioritate de top uh, pentru noi. Apoi, vom pune accentul pe trei alte, alte trei subiecte, și anume Institutul European pentru Inovare și Tehnologie, IIT, IT, apoi era sau zona de cercetare europeană și cooperarea internațională în, în domeniul cercetării și inovării, cu uh, uh accent pus pe dimensiunea euro-mediteraneană. Acum, în legătură cu Orizont 2020 și cele patru propuneri legislative ale sale, Consiliul a avut o abordare secvențială în exam- examinând aceste propuneri, contrar Parlamentului, care a optat uh, pentru abordarea tip pachet. Uh, sunt recunoscător președinției daneze pentru că a ajuns la un consens la Consiliu pe structura și obiectivele cheie ale programului, adică o abordare generală parțială la Consiliu pe cadrul general al uh, Orizont 20 uh, și regulamentul în mai. Deci la Consiliu s au introdus, uh, s introdus multe aspecte noi din față de propunerea originală, cum ar fi scopuri mai ambițioase, 20% pentru participarea MM-urilor, introducerea unei uh, provocări societale pe securitate și problemele orizontale care trebuie să fie rezolvate și cu o participare sporită. Ne bucură să vedem că raportoarea, doamna Rire Madurel, uh, este de acord cu multe din comunicările Consiliului în legătură cu uh, propunerea de regulament cadru. Știu că Parlamentul uh, este predispus spre creșterea bugetului. Inevitabil, rezultatul final va depinde de deliberările pe cadrul financiar multianual. Poate cel mai important dosar legislativ care ne stă în față uh, se referă la regulile pentru participare și diseminare și programul specific. Președinția noastră se va concentra pe ambele regulamente cu accent pe regulile de, pentru participare. Simplificarea E esența acestui regulament. Asta înseamnă că trebuie să avem o abordare uh, evoluționistă, evolutivă de-a lungul anilor și uh, e bine că aceasta este cerută și de toți actorii implicați, dar și de Parlamentul European, după cum se arată în raportul doamnei Carvalho. Obiectivul uh, principal al, al simplificării este reducerea poverii administrative pentru participanți, precum și uh, reducerea uh, uh, termenelor și minimalizarea resurselor financiare și se menține și un echilibru delicat între încredere și control. Dar pentru a realiza acest obiectiv, Comisia a propus o simplificare, un pachet de simplificare general care acum se află sub uh, control și discuție atât la nivelul autorităților legislative cât și a uh, actorilor implicați. Domnul El, raportorul noastră, a prezentat recent un proiect de raport privitor la regulile de participare și recomandările sale trebuie examinate cu atenție. E vorba de o discuție foarte complexă și trebuie să avem o bună coordonare ținând cont de uh, legătura strânsă a, dintre regulile de, pentru participare cu uh, regulamentul financiar revizuit și uh, regulamentul său delegat. Președinția cipriotă înțelege importanța de a dispune de reguli simplificate și flexibile pentru participare uh, Asta sigur pentru în vederea succesului strategiei Orizont 2020, cu o participare mai simplă, mai uh, eficientă a tuturor entităților și astfel asigurându-ne că programul va avea și impact uh, asupra economiei europene. Scopul președinției noastre aici e să avem discuții intense la Consiliu la, în luna iulie și în luna septembrie pentru a avea o abordare generală până la Consiliul Competitivității în octombrie la uh, întâlnirea informală a ministrilor cercetării de săptămâna viitoare la Nicosia. Planificăm să avem un schimb de vedere pe această temă și să definim modele pentru cercetare pentru a facilita procesul și poate a pune baza unui acord la Consiliul în octombrie. Uh, acum, despre programul specific, aș spune că e vorba de o elaborare a cadrului uh, general uh, cu toate activitățile finanțate prin Orizont 2020, plus aspectele specifice legate de punerea în aplicare a diferitelor activități. Am văzut aici cu interes că au sosit o serie de propuneri din partea raportorului, din partea raportorului doamna Carvalho și acum așteptăm avizul din toamnă ca fiind o, un ajutor important la negocierile pachetului Orizont 2020 scopul președinției cipriote pentru programul specific e să ajungem la o abordare parțială generală în decembrie la Consiliul Competitivității. Și apoi, în acest pachet avem și programul cadru Euratom pentru activitățile de cercetare nucleară. Aici recunoaștem că e un domeniu sensibil s-a cerut o reorientare a programului spre mai multă uh, siguranță a activităților nucleare și o, o legare cu programul ITRE în discuțiile uh, pentru cadrul financiar multianual. Uh, noi suntem optimiști, moderat optimiști, dar vom încerca să avem o abordare generală parțială în Consiliul Competitivității în decembrie, dar vom acorda atenție poziției Parlamentului European, desigur, și um, vom aștepta și opinia Comisiei noastre în toamnă. Apoi, a doua prioritate noastră, Institutul European pentru Inovare și Tehnologie EIT a fost propus uh, ca parte integrală a orizontului 2020 pentru următoarea perioadă de programare și e considerat că va contribui la o creștere economică durabilă și competitivitate, mai ales prin uh, aducerea împreună a celor trei aspecte ale triunghiului cunoașterii, cu accent special pe dimensiunea educației. Prima evaluare a Institutului arată că există o susținere puternică um, către conceptul său cheie de a integra triunghiul cunoștinței, aducând împreună o cercetare, educație și inovare la nivel de excelență în uh, acele comunități ale, inovat- ale inovării cunoscute ca sub numele de KICS Eh, există un potențial clar și oportunități pentru o dezvoltare viitoare a Institutului. Precum raportorul dumneavoastră, domnul Lamberts, Consiliul a mm, remarcat că e nevoie să examinăm unele din eh, mm, propuneri mai în detaliu, cum ar fi modelul de guvernanță, alegerea de noi KICS și sinergii cu Orizont 2020. În plus, discuția pe noile comunități cheie ale inovării se leagă strâns de discuțiile pe cadrul financiar multianual. Sigur că uh, vom ține cont de această dependență și vom acționa în consecință la uh, discutarea uh, de noi comunități cheie avem ambiția de a ajunge la o abordare generală parțială, atât pe dosarul Institutului, eh, pe cele două dosare, mă scuzați, ale Institutului, pe durata președinției noastre și dorim să ne ocupăm de regulamentul pentru institutul în octombrie și de eh, agenda de inovare strategică a Institutului în decembrie, bazându-ne pe președ... conferința președinției pe această temă care eh, se va organiza pe 8 și 9 noiembrie la Cipru, în Cipru, mă scuzați. A treia prioritate, zona europeană a cercetării. E important să ne gândim că aproximativ 95% din activitatea de cercetare și inovare și finanțarea acestora are loc la nivelul statelor membre. Acum, uh, probleme cum ar fi consolidarea cooperării transnaționale, caracterul uh, de, sau, mă rog, deschiderea pieței pentru uh, cercetători, egalitatea de gen, și circulația cunoștințelor științifice uh, va însemna o contribuție la înfăptuirea acestui spațiu. Președinția noastră acordă foarte mare importanță acestei idei grandioase a unui spațiu european al cercetării și astfel noi intenționăm să includem acest uh, subiect pe agenda uh, întâlnirilor noastre a Consiliului Competitivității. Știm că extinderea UE n-a creat doar oportunități, ci a adus și provocări și înfăptuirea acestei zone a cercetării e doar una dintre aceste provocări. Bun, eu personal dezbat acest subiect la ora actuală și știu că există preocupări serioase în anumite state membre legate de inegalități uh, geografice, de exemplu. Discuțiile acestea vor fi stimulate și de comunicarea Comisiei care probabil că uh, se va da publicității săptămâna viitoare. Uh, ne gândim la organizarea unui schimb de, uh, schimb de opinii cu miniștrii la Consiliul din octombrie pentru competitivitate, când vom dezbate și concluzia concluziile unei conferințe organizate pe 14 noiembrie la, în Cipru și se vor adopta concluzii la Consiliul din decembrie. Cea de-a patra și ultima prioritate, promovarea cooperării internaționale în domeniul cercetării și inovării, cu accent pe regiunea euro-mediteraneană. Salutăm intenția Comisiei de a, a se baza mai mult pe cooperarea strategică pe domeniul științei, cercetării, inovării cu țări terțe pentru a îndeplini obiectivele UE 2020. Președinția noastră consideră că aspectul legat de cooperarea internațională trebuie adus pe prim plan în toate măsurile relevante și instrumente în legătură cu uh, uh, spațiul cercetării și în programul Orizont 2020. Aici așteptăm comunicarea Comisiei uh, care va fi dată publicității la toamnă și pe care vom discuta la Consiliul în decembrie întâlnirea informală de pe 20 iulie a ministrilor cercetării va discuta opțiunile uh, legate de cooperarea internațională, cercetare și inovare, cu uh, accent pe cooperarea euro-mediteraneană. Sigur că noi din Cipru ținem foarte mult acest aspect. Există ino, uh, inovarea este o oportunitate unică pentru țările mediteranei ca acestea să se dezvolte și să-și exploateze resursele spre beneficiul economiilor și oamenilor de acolo. În această perioadă de criză și de instabilitate politică din uh, regiunea Euromed, promovarea unor uh, politici neutre, cum sunt cele din cercetare și inovare, uh, va, va contribui la stabilizarea uh, situației din țările partenere din regiunea Mediteranei și va fi calea spre creștere economică și maturitate politică în regiune. Pe baza declarației de la Cairo din 2007 și bazându-ne pe concluziile conferinței Euromed cercetare și inovare, care a fost ținut în Barcelona luna aprilie, am hotărât să inițiem discuțiile cu miniștrii de, cer- de cercetare a Europei. Program, un program de cercetare zonal uh, ne va ajuta să implementăm această agendă. Poate în articolul 5 sau o inițiativă bazată pe acest articol și putem explora această uh, posibilitate la următorul Consiliu Informal de săptămâna viitoare. Stimați membri ai Parlamentului European, știm cu toții că o tranziție lină de la programul cadru 7 la orizont 2020 va fi în slujba cercetătorilor europeni și pentru economia europeană. Uh, va fi importantă o tranziție lină, dar pentru asta e nevoie să ajungem la un acord cât mai devreme posibil, pentru că timpul nu mai așteaptă. Consiliul și Parlamentul trebuie să găsească uh, cât mai multe baze comune în următoarele luni pentru a ajunge la un acord uh, anul viitor. Am vorbit cu unii dintre dumneavoastră și sunt uh, convins că Parlamentul European uh, are același obiectiv ca cel al președinției noastre și sunt convins că vom lucra într-un mod constructiv. Aș dori să închei uh, cu un avertisment. Uh, provocările care ne așteaptă nu se referă doar la a convinge pe cetățenii europeni că noi, într-adevăr, uh, spunem lucrurilor pe nume și că suntem hotărâți să avem și rezultate pentru creșterea economică. Dogma centrală a integrării europene e solidaritatea, dar calea spre solidaritate este emularea celor mai bune practici. De aceea, fiecare dintre noi trebuie să mențină concentrarea pe integrarea europeană și să se asigure că oricare ar fi dificultățile cu care ne confruntăm pe această cale, ele vor fi rezolvate totdeauna cu considerarea acestui principiu general. Mulțumesc pentru atenție. Grazie, veramente, al ministru. Mulțumim, domnule, domnule ministru, pentru cuvântarea sa și acum au cuvântul colegii. Domnul Corea de Campos, vă rog. Grazie, președinte. Uh, mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule ministru. Vă mulțumesc pentru această prezentare foarte clară. Vă mulțumesc de asemenea și pentru prezentarea priorităților, la fel de clară, și mulțumesc și pentru angajamentele în favoarea adoptării facil, și rapide, dar poate că nu va fi ușor, dar cel puțin se va respecta calendarul pentru orizont 2020. Este de fapt marea prioritate a comisiei noastre în acest domeniu. Și împreună cu prioritățile noastre, cred că vom avea relații excelente în acest semestru. Am depus trei întrebări. În această comisie, domnule ministru, anumiți colegi, ca și eu însă, avem reticențe față de problema IEIT, Institutul European uh, pentru Tehnologie, care nu întotdeauna în trecut uh, a răspuns la ce uh, se aștepta de la el. Și Inițial uh, se au acordat foarte multe finanțări pentru programele de cercetare și trebuie să ne explice de ce s-au sporit uh, sumele. Ne-a spus că este o prioritate, dar uh, ne a spus că aveți și dumneavoastră reticențe față de programul acestui Institut European pentru Inovație și Tehnologie. În al doilea rând, vrem să știm care sunt propunerile dumneavoastră uh, făcut în timpul președinției dumneavoastră pentru a alergi accesul țărilor mici și mijlocii la resursele comunitare crescute în domeniul cercetării, mai ales la Orizont 2020. După cum știți, este o chestiune care nu e corect reglementată. Există foarte multe concentrări de resurse se pune accentul pe dezvoltarea industrială, cea intelectuală și altele, dar este o politică activă de încurajare și va fi posibil să punem capăt diferențelor care există între noi. Iar la această ultimă întrebare, politica de coeziune și folosirea fondurilor comunitare de coeziune pentru a alimenta sau pentru a întări mijloacele politicii științifice ale cercetării, ale inovării, a reprezentat un element bine primit între altele, mai ales în țările care și-au rezolvat problema de infrastructură și care pot folosi resursele fondurilor de coeziune pentru acest lucru, dar Comitetul Regiunilor, de exemplu, este, a criticat această stare de lucruri pentru că uh, a considerat că există riscul ca într-o anumită măsură să fie o îndepărtare față de politica de coeziune și de dezvoltare regi uh, și regională. Vreau să știu care este părerea dumneavoastră. Noi am pus foarte mult accent pe cooperarea cu țările din Mediterana Orientală, cred că aveți dreptate să acționați în ase, acest sens. E bine pentru Europa, dar vreau să știu care este părerea dumneavoastră. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Rode. Thank you. I, I... Rode. De fapt, n-am depus o întrebare. Vreau să-i mulțumesc domnului ministru pentru cea mai competentă prezentare din partea președinției cipriote până acum. A fost o prezentare foarte directă și vreau să vă urez succes în cele spuse în timpul președinției dumneavoastră. Aștept cu nerăbdare să colaborăm. Mulțumesc foarte mult! Grazie, vicepreședinte Rode. Mulțumim domnului vicepreședinte. Are colegul Eh, Domnul Johnson. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Aș dori și eu să vă mulțumesc pentru prezentarea excelentă a scopurilor președinției. Vă mulțumim pentru comentariile pertinente și directe pe care le-ați făcut. Apropo de ce se întâmplă la Parlamentul European în privința programului Orizont 2020. Eu vorbesc aici în numele grupului ALDE și vreau să mă refer la câteva chestiuni. Ați vorbit despre cooperarea pentru cercetare și dezvoltare și ne preocupă foarte meu. Eu am putut să reprezint grupul STOA și grupul de cercetare științifică al Parlamentului European la Barcelona și am avut uh, de asemenea posibilitatea să spun că era absolut esențial să existe cooperare holistică. Strategia Mării Baltice este așa ceva. Am dezvoltat acolo mijloace de cooperare holistice și poate că ați putea, dacă ați vrea, în Mediterana, la nivelul Mediteranei, să repetați acest model să reluați bunele practici care au fost uh, puse în aplicare la noi și să facem și schimb de experiență. Cred că este un exemplu de progres și cred că este binevenit dacă vreți să dezvoltați cooperarea în zona mediteraneană, să copiați niște uh, aspecte ale, acestei, ale acestui program. Orizont 2020, regulile de participare. E un lucru bun că dumneavoastră considerați că realmente veți aborda această problemă în timpul președinției cipriote. Și m-ar bucura să avem o dezbatere pe marginea regulilor de participare. Eu am făcut niște amendamente pe care le-am prezentat în grupul nostru și am vrut chiar să discut regulile, principiile regulilor de participare. Ele trebuie să fie cât mai simple, cât mai directe, pentru că altfel nu o să ne dăm seama care sunt consecințele acțiunilor noastre. Deci am pre- am uh, propus ca principiu simplificarea. Industria, instituțiile științifice, universitățile ne spun același lucru. Banii sunt un lucru, sunt importanți, dar vreau să particip la programe, fie că aveți bani, fie că nu. Deci aș vrea să știu care este punctul dumneavoastră de vedere apropo de regulile de participare. Cred că trebuie să facem progrese în, din acest punct de vedere. În timpul președinției dumneavoastră mai e un punct important uh, de discuție. Buna pregătire a aspectelor bugetare în uh, ce privește orizont 2020. Știu că sunt foarte multe provocări în ce privește dezvoltarea durabilă și cercetarea. Orizont 2020 se confruntă cu aceleași provocări. Situația economică este dificilă. Nu credeți că ar trebui să existe niște inițiative, să apară niște inițiative în timpul președinției dumneavoastră privind pregătirea bugetului, astfel încât dumneavoastră să ajungeți la o majoritate la Consiliu ca să existe o bună cheie, o cheie bună de repartizare, o modalitate bună de repartizare a sumelor pentru aceste domenii eh, la buget. Și apoi, eh, ultima chestiune, Institutul European eh, pentru Inovație și Tehnologie. La început eram cam sceptic când am auzit că se vorbea despre acest buget. Apoi uh, mi-am dat seama că reprezintă o manieră de a susține industria. Lucrul ăsta este valabil și pentru Kix. Cred că aici, uh, dacă ne gândim la diversi raportori, uh, ar trebui să existe, eu știu, o abordare orizontală și aș dori să știu care sunt comentariile dumneavoastră din acest punct de vedere. Și de asemenea, aș dori, dacă vreți, să faceți o comparație între diferitele axe ale programului 2020. Au toate aceeași valoare și evaluare? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Hagi Georgiu. Calimera, σας. Θέλω να καλωσορίσω και εγώ τον Vă mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc și eu, domnului ministru, să-i urez bun venit uh, domnului Malas la reuniunea noastră. Aș dori să vă mulțumesc pentru prezentarea detaliată și cuprinzătoare a uh, programului președinției. Doresc să mulțumesc Um, președinției cipriote și dumneavoastră pentru că vă veți da silința pentru a vă asigura că după șase luni să devină foarte clar că Ciprul poate face treabă bună la președinție. Am câteva întrebări. Domnule ministru, acest nou program Orizont 2020 începe cu 80 de miliarde ca buget, însă acești uh, bani sunt distribuiți pe 6 ani și 31 de miliarde vor fi investite pentru provocările importante, cum ar fi securitatea alimentară și uh, securitatea aprovizionării. Mai rămân, aș, mai sunt apoi sunt aproximativ 5,1 miliarde pe stat membru pe an, deci este o sumă foarte mică din bugetul european. Credeți că această sumă ar putea fi crescută, s-ar putea obține mai mult? Pentru că avem obiective foarte ambițioase. Ce se poate face din uh, acești bani? Acum șase luni Ministrul uh, danez Östergaard a venit alături de noi și ne-a asigurat că va face tot ce va putea pentru a negocia, o ac a accelera negocierile ca să existe un cadru general pentru orizont 2020 până în mai și că programul va începe în 2014, însă asta s-a pus în aplicare numai parțial. Cum doriți dumneavoastră să abordați acest subiect? Și încă o întrebare de ordin general. Fiecare își înțelege altfel sarcinile. Toată lumea uh, stabilește obiective ambițioase. Eu vă întreb ce doriți să obțineți până la finalul președinției. Care doriți să fie moștenirea președinției cipriote? Mulțumesc. A, domnul Butico dorește să mai acum, vă rog. Thank you, Chair. I had also asked for the floor. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule ministru, am numai două întrebări să vă adresez. Ați vorbit despre speranța dumneavoastră pentru o tranziție ușoară de la programul cadru 7 la orizont 2020. Aș dori să vă întreb cum credeți dumneavoastră că această tranziție ușoară poate fi uh, făcută să fie și uh, eficientă? Dacă și poate fi pusă în aplicare, dacă Consiliul nu oferă nici măcar mijloacele financiare pentru a asigura obligațiile contractuale uh, acumulate sub programul cadru 7 și asta este situația, după cum probabil știți. Ar fi foarte interesant de știut. Și în al doilea rând, aș vrea să cunosc poziția dumneavoastră cu privire la participarea IMM-urilor la Orizont 2020. Și reiau unele dintre remarcile făcute de colegul din Portugalia. Au existat discuții lungi despre un anumit nivel de finanțare care să fie alocată pentru IMM-uri. Care este suma propusă de dumneavoastră? 0, 10, 15, 20? Câți bani doriți să fie alocați pentru participarea IMM-urilor la orizont 2020? Și sunteți dispuși să sprijiniți uh, instrumentul pentru IMM-uri cu fonduri reale? Mulțumesc! Bine, allora ne nessun altro chiede... Mulțumesc, n-am mai cerut nimeni cuvântul, așa încât uh, dau din nou cuvântul domnului ministru ca să poată răspunde în încheierea discuției noastre, vă rog. Thank you very much uh, for the very... Vă mulțumesc foarte mult pentru multele întrebări Acum, um, Institutul European de Tehnologie și Inovație. Când discutăm acest uh, dosar și orice fel de parteneriat public-privat, avem o imagine de ansamblu și una detaliată. Imaginea de ansamblu este că în Europa nu suntem foarte buni la a ne la a avea o Uh, colaborare cu sectorul privat. Unul dintre punctele noastre cele mai slabe uh, în domeniul uh, celor din domeniul universitar este atragerea finanțărilor din domeniul corporatist. Statele Unite aici se descurcă mult mai bine. Deci, inițiativele din programul cadru 7, precum și Institutul European de Tehnologie și Informații, sunt incubatoare, sunt prezente pentru a crea această cultură de colaborare. Din punctul meu de vedere, aceasta este imaginea de ansamblu. Și este și un principiu care trebuie să ne ghideze când uh, luăm decizii în uh, domeniul mai detaliat. Și care este imaginea detaliată? Am avut uh, Uh, trei uh, inițiative de tip uh, KIC uh, și acum trebuie să trecem la un program mai ambițios. Trebuie însă să fim pragmatici. Trebuie să avem uh, revizuire la mijlocul perioadei, trebuie să vedem dacă Uh, participarea industriei a ajuns la cei 25% care se susține că au fost obținuți, trebuie să vedem uh, primele rezultate din cercetările în domeniul educării, educației. Cred că trebuie să lucrăm, să cooperăm mai bine și să lucrăm mai bine în a analiza uh, agenda de cercetare strategică aceasta completează energii, uh, inițiativele comune în, din domeniul tehnologiei. Trebuie să ne uităm la acest Institut European de Tehnologie și Inovație ca un instrument, ca un parteneriat public-privat, apoi um, inițiativele comune uh, tehnologice trebuie să fie o investiție strategică fundamentală. Joacă un rol toate acestea joacă un rol strategic. Și va trebui să vedem cât de mare va fi acest rol în uh, conformitate cu bugetul. Accesul țărilor mici și mijlocii? Da. Este o întrebare fundamentală în care ramifică această discuție. În referitoare la cadrul uh, spațiului european al cercetării. Uniunea Europeană este inclusă în această um, se ocupă de acest lucru din 2004, de la uh, extinderea Europei, dezbaterea continuă în Europa cu privire la dacă includerea noilor state membre a fost atât de, de succes cum ne-am dorit. Orice am decide, trebuie să punem accentul pe extinderea participării la excelență. Acest program cadru nu este o oportunitate, este o provocare. Iar o provocare înseamnă că trebuie să faci schimbări structurale și diferențe structurale în modul în care îți uh, exerciți activitatea pentru a extinde participarea când vorbim despre extinderea participării, riscăm să ne îndepărtăm de, provo- de pro- ideea provocării și să intrăm într-o dezbatere referitoare la oportunități. Politica de coeziune este instrumentul pentru orice țară mică sau mijlocie care nu are capacitățile necesare, este vorba de infrastructură și așa mai departe. Deci este o oportunitate pentru fiecare uh, stat să construiască excelența să și solicit comisiei să analizeze îndeaproape ce fac țările cu fondurile de coeziune. Deci fondurile de coeziune sunt menite să ajute statele să își construiască, să-și clădească excelența și să participe la aceste programe competitive. Subliniez uh, cuvântul provocare și în discursul meu mă refeream la asta. Cooperarea din Mediterana de Est. Nu pot să fiu decât de acord cu dumneavoastră că este un subiect de importanță politică, dar și economică trebuie să ne amintim de faptul că suntem vecinii unor țări cu foarte mari oportunități de dezvoltare și cooperare economică, mai ales în domeniul energetic și nu mă refer numai la petrol. Este un domeniu, domeniu în care a existat cooperare bilaterală de foarte mare succes între țările de la nordul din nordul Africii cu țări din regiune. Și dorim să extindem acest uh, acord și numim asta o politică neutră. Pentru că este vorba de țări cu sensibilități speciale care au trecut prin situații dificile. Sunt zone cu de interes economic uh, special pentru ambele părți. Și cred că um, acest domeniu ar fi, un, cooperarea ar fi un domeniu bun uh, de intervenție. Domnule, domnului Johansen, regulile de participare, cel mai spinos subiect în uh, timpul președinției noastre. Am urmărit această dezbatere de 12 ani și am ajuns într-un, într-o situație în care trebuie să luăm decizii uh, stricte. În regulile de participare există câteva aspecte pe care sunt convins că le cunoașteți. Dați-mi voie să menționez și faptul că am experimentat în ultimii 12 ani în Europa, mai ales cu regulile de participare. Este un moment acum în care să ne uităm la principiul de bază care ne ajută să luăm um, um, decizii. Va trebui să ne uităm la beneficiari și să găsim uh, probabil o serie întreagă de derogări. Am încercat să facem asta în programele cadru 6 sau 6 și 7 și am găsit diferite modele, însă trebuie să fim prudenți și dacă îmi permiteți să-mi exprim poziția proprie, putem să ne întoarcem chiar la programul uh, cadru 5, unde lucrurile au fost simplificate și viața era mai ușoară. Cred că putem să învățăm din uh, trecut și mă refer mai ales la participare. Cadrul financiar multianual. Un subiect menționat deja. Bineînțeles că nu ține de mine să discut cât va costa Orizont 2020. Iau notă pentru prima dată de faptul că Parlamentul solicită o creștere a bugetului. Mi se pare că este important. Însă trebuie să vedem care va fi pachetul total pentru a vedea cât va, ce bani vor ajunge la Orizont 2020. Am spus în discursul meu că Uh, ne-am stabilit o ambi un obiectiv ambițios și am spus de asemenea că trebuie uh, nu numai să spunem, ci și să facem ceea ce spunem. Deci dacă vă uitați la acest principiu de bază, sunt de acord că putem ajunge la concluzii mult mai înțelepte cu privire la cadrul financiar multianual și alocarea pentru Orizont 2020. O întrebare cu privire la Institutul European de, uh, de Tehnologie uh, și în ceea ce privește comunitățile de cunoaștere și inovație. Eu cred, fără să fiu sigur, însă cred că vom atinge un, uh, um, un compromis. Domnule Hagi Georgiu, Bineînțeles, am răspuns deja la câteva aspecte referitoare la buget. Președinția cipriotă va face tot ce este în putință pentru a uh, ne pune amprenta și ne-ați provocat să ne spuneți ce vom lăsa în urmă. E bine, noi vom încerca să manevrăm dezbaterea cu privire la aceste, dos, la aceste dosare, unul sau două dosare, uh, pentru că suntem contra cronometru. Ceea ce dorim să obținem în mod special este ceva concret cu privire la regulile de uh, participare. Încercăm să avem o abordare mai uh, conciliantă în dezbatere pentru că dezbaterea se încinge la ora ta și încercăm să evităm o uh, Europa cu două viteze în uh, domeniul cercetării. Aceasta este cea mai mare provocare a noastră, pentru că credem că presiunea crește în această direcție. Domnul Bütikofer. Ați spus ceva foarte important cu privire la modul în care vom avea o tranziție ușoară de la programul cadru 7 la orizont 2020. Dacă Consiliul a, a încetat finanțarea, ați spus că Consiliul a încetat finanțarea pentru ultimele uh, proiecte, sunt uh, conștient de asta la ultimul Consiliu din Danemarca, cu referitor la competitivitate, am spus am, avut, am dat o declarație foarte uh, puternică atunci. Am spus că trimitem un mesaj cât se poate de negativ în acest moment dacă nu eliberăm banii pentru aceste proiecte și am preluat argumentul dumneavoastră că dacă chiar suntem serioși cu privire la ceea ce dorim să abținem, ar trebui să ne adaptăm faptele la vorbe și să uh, finanțăm ce e de finanțat. Știu că există unele țări care sunt mai uh, reticente, dar asta nu înseamnă că cercetarea nu este o prioritate. Poate că dificultățile pe termen scurt ale unor țări au dus la această uh, situație. Participarea IMM-urilor. Uh, în principiu, noi sprijinim 20% din fonduri. Am putut să obținem asta în trecut trebuie să spun că în trecut am experimentat puțin cu participarea IMM-urilor. Am avut un fel de, am făcut un fel de gimnastică a cifrelor. Ne-am jucat cu ele ca să obținem obiectivul de 15%, ținta pentru programul cadru 7. De ce spun că am făcut gimnastică? Pentru că politica noastră a fost de ansamblu, dar când s-a tradus în acțiuni concrete, urmăream cifrele și când uh, cifrele nu se uh, conformau, nu erau cum trebuia, făceam programele și proiectele în așa fel încât să se potrivească cifrele. Ar trebui așadar să încurajăm participarea IMM-urilor pentru a atinge 20% foarte devreme în timpul proiectului, pentru că la, în programul anterior am făcut acest lucru mai târziu, doar pentru ca cifrele să se potrivească. IMM-urile sunt motorul uh, cu aburi al economiei uh, europene și ar trebui să le sprijinim tot așa cum sunt sprijinite în Statele Unite. Ele vor fi cele care ne vor scoate din criză. Încă un lucru important. M-am referit la inițiativele comune în domeniul tehnologiei uh, și așa mai departe. Acolo, pe acestea ar trebui să se uh, concentreze IMM-urile. Aceștia sunt piloni, acestea sunt instrumentele care le oferă mai multă valoare adăugată. Și asta nu numai pentru că acestea IMM-urile colaborează cu companii mai mari, ci și pentru că se face un fel de cercetare care este mai aproape de piață și asta este foarte important. A, există așa numita valea morții de la cercetare până, pe, până la piață. Această uh, cale uh, trebuie să fie uh, umplută prin uh, intervenții strategice uh, și ar trebui să includem, să implicăm cât mai multe IMM-uri. Vă mulțumesc! Grazie Ministro, credo sia stato un dibattito apprezzato, interessante. Mulțumesc, domnule Ministru, pentru dezbatere foarte interesantă. Mulțumim pentru răspunsuri, mulțumim colegilor pentru întrebări, mulțumim în numele Comisiei și la revedere, vă spun. Mulțumesc. Ne amintesc colegilor, reluăm lucrările comisiei la orele 15.